Parlamentele naționale. Dragi colegi din Parlamentul European, vă rog să luați loc. Vom începe reuniunea în câteva secunde. Mă bucur să vă văd pe toți aici. Avem un subiect foarte important. Este subiectul cel mai drag inimii mele ca deputat european, pentru că timp de cinci ani am fost membru, doar un membru obișnuit, nu ca președinte, domnul Royal, care stă lângă mine. Am fost, deci, membru al acestei comisii și găsesc că este o activitate foarte interesantă. Este un subiect foarte important și pentru cetățenii noștri aș vrea să spun că uh, e la fel de important ca politica agricolă comună, însă cu, cu alimentația nu avem probleme. Și știți că în multe locuri din lumea întreagă, apa și alimentele reprezintă problemele cele mai grave. Problema noastră este aprovizionarea cu energie. Așadar, ne ocupăm astăzi de un subiect foarte important, pe care îl luăm foarte în serios, pentru că reprezintă o provocare, o amenințare pentru cetățenii noștri. Așa cum facem noi la Comisia ITRE, am să vorbesc limba mea maternă ca să profităm de priceperea interpreților noștri. Panie przewodniczący Reul, drogi kolego Stimate domnule președinte, dragă Herbert, stimate domnule Rogan, stimați reprezentanți ai comisiilor, domnule ministru Covaci, doamnelor și domnilor deputați, încă o dată, bun venit în Parlamentul European, de asta dată în limba mea maternă, vă spun, vă urez bun venit. Vorbim astăzi despre soluțiile pentru cea mai, cea mai importantă problemă a Uniunii Europene, energia. Pentru că nu există niciun fel de succes industrial dacă nu avem succes în domeniul aprovizionării cu energie. Astfel de reuniuni interparlamentare ale Parlamentului European și ale Parlamentelor Naționale au devenit deja o tradiție. Prin tratatul de la Lisabona, parlamentele statelor membre au căpătat și ele noi competențe, ceea ce eu cred că este extrem de important. Dumneavoastră, deputații parlamentelor naționale, influențați în mod hotărător legislația europeană. Revenind la subiectul reuniunii, reuniunii noastre de astăzi. Este vorba aici de creșterea competitivității, e vorba despre sisteme de aprovizionare cu energie inteligente și de infrastructură energetică competitivă. Pentru a spune lucrurile foarte simplu, e vorba de fapt de piața internă a energiei. Pentru că pe o astfel de piață și competitivitatea ar fi mult mai ușor de asigurat. Există pe piețele naționale adesea monopoluri în domeniul energetic. Știm foarte bine acest lucru. Însă nu există un astfel de monopol pe, o, pe piața internă. O astfel de piață internă în domeniul energiei este o necesitate și pentru investiții, pentru că trebuie să cuplăm, trebuie să întrețesem rețelele naționale și, nu în ultimul rând, sistemele uh, inteligente de transport de energie. Aici e nevoie de cercetare la nivel european pentru ca aprovizionarea cu energie să se facă într-un mod îmbunătățit. Împreună cu Jacques Delors, acum un an, am făcut o propunere și anume de a crea Comunitatea Europeană a Energiei. pentru acest lucru este necesară o modificare în tratate și anume dorim să punem în, comun, în comun solidaritatea europeană și în acest domeniu al energiei. Pentru că 55% din aprovizionarea cu energie uh, se face pe seama uh, operatorilor externi. Și dacă am avea o poziție comună, ne-ar fi mult mai ușor să negociem contractele cu furnizorii străini. Dacă am reușit să ne concertăm poziția de negociere cu aceștia, atunci am fi mult mai puternici. De asemenea, ne-ar fi mai ușor să creăm și să consolidăm o piață a energiei care să ducă și la reducerea costurilor, ceea ce ar fi foarte bine și pentru consumatorii de energie. Sigur că ar fi mai ușor de găsit bani pentru a investi și în cercetare uh, pe toate subiectele legate de energie, inclusiv cele care țin de schimbările climatice. În rezoluția sa, Parlamentul European solicită Comisiei Europene și statelor membre să creeze un cadru concret pentru Comunitatea Europeană a Energiei. Nu e o nouă organizație, nu e o, o nouă Uniune nu cere, de fapt, modificarea tratatelor, e vorba de o organizație umbrelă care să impulsioneze măsurile noastre pentru îmbunătățirea aprovizionării cu energie. Vreau să subliniez că există proiecte la un nivel foarte concret, coridoarele energetice la scară macro și, de asemenea, sigur, soluțiile locale pentru comune, pentru uh, orașe, localități. Uh, Ehm, cele două crize în domeniul gazului ne-au arătat foarte clar faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie solidară în domeniul energiei. Și vreau să îl uh, felicit pe domnul uh, Victor Orban, președintele Ungariei, care a reușit să creeze, care dorește de fapt, printr-un proiect, să creeze o punte către Marea Baltică tocmai pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu energie. Noi împreună, acum 10 ani, am, um, când eram președinte, când eram premier al Poloniei și dânsul era premier al Ungariei, împreună, de fapt, am gândit acest proiect. Acest, această punte ar fi o bună completare pentru gazoductul Nabucco și, de asemenea, pentru acest uh, inel, pentru această centură de energie din Marea Baltică care ar trebui să producă energie curată. Și, sigur, să nu uităm energia solară, energia eoliană, așadar reînnoirea infrastructurii energetice existente. Trebuie să încercăm să găsim soluții comune în Uniunea Europeană pentru că așa ne va fi mai ușor să acționăm. Aici, în Parlament, am creat un grup, așa numitul Urban Intergroup, intergrupul pe probleme urbane, care se ocupă tocmai de aceste aspecte pentru orașe și comune. În concluzie, dați-mi voie să îi rog pe toți colegii ca, dacă doresc să intervină în dezbateri, când uh, intră în contact cu șefii de guvern, cu alți colegi de-ai lor din parlamentele naționale, vreau să, uh, să se implice în acest proces de găsire de soluții la nivel uh, european, pentru că e un domeniu foarte important, ține de securitate, de mediu, de niște prețuri moderate pentru cetățenii noștri. Uh, pentru că, sigur că nu putem să ne gândim la prețuri reduse pentru energie, dar măcar niște prețuri moderate, niște prețuri pe care oamenii să le poată plăti. 4 miliarde de euro au fost deja alocați de Comisia Europeană pentru proiecte în domeniul energiei și prin efectul de pârghie se creează deci 22 de milioane de euro care să fie investiți în aceste proiecte. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Oettinger, care nu este din păcate alături de noi, care însă acționează într-un mod foarte eficace în acest domeniu. Și dânsul a spus de mai multe ori, a susținut de mai multe ori această inițiativă politică a comunității energiei. Peste câteva săptămâni vom avea perspectivele financiare ale Uniunii Europene după 2013 și politica energetică ar trebui să-și aibă locul în, acest, uh, în aceste perspective. Programele strategice pentru energie, la care eu am avut onoarea să fiu raportor în Parlamentul European acum trei ani și jumătate, ei bine, aceste, aceste programe sunt un element uh, central și aceste programe trebuie să fie finanțate. De aceea, Asta așteptăm de la Comisie și de la Consiliu, pentru că, după cum, s-a spus, după cum am spus la început, acestea sunt și așteptările cetățenilor noștri. Vreau să vă asigur pe toți că Parlamentul European este interesat în mod activ de găsirea de soluții la nivel uh, european, dar și de găsirea de soluții pentru problemele energiei la nivelul micro, la nivelul statelor și regiunilor, pentru că trebuie să fim uniți. Uh, există așa numitele insule ale energiei, pete albe pe harta Europei, harta energetică a Europei, uh, și acestea trebuie să dispară, pentru că în trecut am văzut foarte clar că solidaritatea și comunitarismul sunt cele mai bune abordări și de ele avem nevoie și în domeniul energiei. Așadar, vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici, vă mulțumesc pentru că ați venit să purtați o discuție pe un subiect atât de important. Mulțumesc! Domnule președinte, vreau ca numele tuturor colegilor din Parlamentul Național și din, Parla din Parlamentele Naționale și din Parlamentul European să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că sunteți oaspetele nostru la această conferen conferință, pentru că președintele Parlamentului European, sigur, are o agendă foarte încărcată și ne bucurăm că v-ați uh, rupt timp din agenda dumneavoastră pentru a fi alături de noi, ceea ce ne arată că colaborarea cu parlamentele naționale este foarte importantă pentru dumneavoastră și că subiectul energiei este un subiect uh, prioritar pentru dumneavoastră. Deci vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, pentru că ne-ați dat ocazia să uh, deschidem această reuniune. Și eu doresc, în numele Comisiei ITRE din Parlamentul European, să salut pe toți colegii din Parlamentele Naționale, mai ales pe domnul Palcovaci, care este secretar de stat adjunct pentru energie al Guvernului Ungariei, care reprezintă președinția uh, maghiară a Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, vreau să-l salut. Philip Lowe, ea nu este încă aici. Oh, nu cer scuze, spune președintele, totuși. Aici este Philip Lowe, director uh, general pentru energie, care le reprezintă uh, pe domnul Oettinger, pentru că, din păcate, nu a putut să fie alături de noi, domnul Oettinger. Și, nu în ultimul rând, colegului meu, de asemenea vreau să-l salut pe colegul meu din uh, Adunarea Națională a Ungariei, Antal Rogan, președintele Comisiei pentru Economie și Tehnologia Informației. Și vreau să-i dau cuvântul pentru o scurtă cuvântare introductivă, pentru că dorim să coprezidăm această ședință. Așadar, domnule, aveți cuvântul. Ah, Köszönöm se tisztelt elnök úr, Tisztelt Buzek elnök úr! Uh, Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte, domnule Buzek, domnilor și domnilor! Și pentru mine este o adevărată plăcere să particip la o întâlnire atât de importantă ca cea de astăzi, în cadrul președinției maghiare. Încă de la începutul președinției noastre, energia a fost una dintre marile priorități. Și tocmai de aceea ne bucurăm de faptul că această temă a energiei nu este inclusă doar pe ordinele de zi ale diverselor ședințe, ci și de faptul că putem vorbi despre progrese realizate în acest domeniu. Iată de ce este important să se fi stabilit obiectivul de a avea o piață a energiei până în anul 2014. Este vorba de un rezultat foarte important pe care l-am obținut. Ar fi de asemenea important să facem o punere în comun a opiniilor noastre și temele pe care le vom dezbate astăzi vor fi utile pentru a vedea ce fel de abordare ar trebui să avem pe viitor în domeniul infrastructurii sau a surselor de energie și pentru realizarea diverselor proiecte. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate, de asemenea pentru prezența dumneavoastră aici, atât de numeroasă. Sunt convins că împreună vom uh, ajunge la rezultate foarte bune și cu acestea vreau să închei și să dau cuvântul copreședintelui. Vă mulțumesc. Să știți că există interpretare în foarte multe limbi. Putem să începem așadar dezbaterea noastră. Ar trebui să încercăm să respectăm programul astfel încât să uh, poată lua cuvântul cât mai mulți colegi. În primul rând, îl salut și dau cuvântul domnului Philip Lowe, director general la Direcția Generală Energie pentru cuvântul său introductiv. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la aceste discuții atât de importante cu membrii din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Politica energetică europeană este, sperăm noi, o combinație constructivă între dezbaterea europeană și cea națională, și cele naționale. În Europa suntem uniți pentru că avem cu toții uh, suntem cu toții conștienți de faptul că depindem de surse externe pentru aprovizionarea cu energie și suntem cu toții conștienți de nevoia de aprovizionare cu energie pentru întreprinderile și gospodăriile noastre și de asemenea de faptul că avem nevoie de energie la prețuri competitive. În același timp, știm că ne confruntăm cu provocarea de a garanta o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru că știm că și acest lucru ne poate afecta negativ pe viitor atât uh, concurența cât și pe plan ecologic. Vreau să mulțumesc președin președinției Parlamentului pentru că a organizat acest uh, eveniment. E vorba de o inițiativă susținută de Parlamentul European, dar și de șefii de state care pe 4 februarie și-au exprimat susținerea pentru crearea unei piețe europene deschisă pentru întreprinderi, deschisă pentru furnizori, care să poată oferi Europei cea mai sigură, cea mai stabilă și cea mai diversă gamă de surse de energie posibilă și suntem cea mai mare piață din lume pentru furnizarea de energie. Așadar, avem ceva de oferit. Sigur că este o ambiție de lungă durată a Uniunii Europene, a statelor membre și a Parlamentului să creeze o piață integrată. Am uh, creat în acest sens o serie de regulamente, pachete, pachetul 1, 2, 3, menite să um, garanteze furnizarea de energie în Europa și uh, stimularea concurenței într-un mod corect pentru toată lumea, care să dea o șansă tuturor să profite de comerțul cu energie, dar care să ofere și siguranța aprovizionării cu energie creând uh, o piață integrată și deschisă, în același timp integrată și deschisă în ceea ce privește diversitatea rutelor de aprovizionare din Est și, și din Vest. Este foarte important uh, pentru noi, cei de la Comisie, faptul că săptămâna trecută la Budapesta am constatat că sub președinția ungară s-a dat un nou avânt creării de interconectare suplimentară, crearea unei infrastructuri de rețele în Europa vitală pentru funcționarea eficientă a acestei piețe. Dacă sunteți nerăbdători să avem o economie bazată mai mult pe energii regenerabile și mai puțin pe energie fosilă și mai mult pe generarea locală pentru consumul local? Atunci trebuie să ne modernizăm infrastructurile și să creăm condiții în care să se poată face comerț cu gaz și cu alte forme de energie pentru termoficare și pentru răcire pentru a, a obține o piață mai eficientă. Așadar, interconectarea și reglementarea sunt necesare pentru o bună funcționare. Însă, este de asemenea nevoie să se asigure coridoare de aprovizionare din afara Uniunii Europene, pentru a aproviziona interiorul Uniunii Europene. Sunt multe dezbateri legate de legislația din Europa și ce implică ea, dar am să vă transmit un mesaj simplu. Obiectivul nostru nu este să creăm probleme, ci să creăm șanse, adică să permitem rețelelor și conductelor să fie gestionate în așa fel încât concurenții existenți să poată să-și desfășoare uh, activitatea, dar să permită și intrarea unor noi actori pe piață. Pentru că dacă nu se poate intra pe această piață, atunci avem o problemă. Trebuie să asigurăm o gestionare independentă și investiții independente în rețelele și infrastructuri și infrastructurile noastre pentru a permite competența. Acesta este pachetul 3, adoptat în 2009, care este implementat la ora actuală și trebuie să fie implementat, desigur, cu cooperarea statelor membre. Directivele trebuie transpuse în legislația națională și este nevoie de o muncă grea depusă de noua agenție de la Ljubljana, care trebuie să pună la punct detaliile tehnice care să permită tuturor să facă comerț cu energie și gaz transfrontalier ceea ce înseamnă crearea de coduri pentru o utilizare eficientă a rețelelor. Fie că te afli la Zeeborgen sau la Brindisi, sau la Porto sau la Tallinn, să poți să cumperi și să vinzi gaz așa cum poți face cu petrolul la nivel global. Acest lucru va fi foarte eficient pentru că va oferi lichidități, flexibilitate și cele mai bune prețuri în Europa. Nu ne așteptăm ca prețurile la energie să scadă în Europa. Energia în lume nu este suficientă, însă Europa trebuie să aibă un cadru de reglementări care să-i permită să uh, ajungă să aibă o furnizare cât mai eficientă. Deci trebuie să ne coordonăm uh, activitățile celor 27 de autorități naționale de reglementare pentru implementarea acestor de acestor reglementări. Sunt cam 100 de, de operatori de sistem de transmitere care cooperează cu uh, autoritățile și cu agenția pentru gestionarea infrastructurii și sperăm că astfel se vor pune bazele unei concurențe și unei securități a aprovizionării. Vreau să vă dau câteva exemple despre, uh, despre aceste proiecte de infrastructură vitale pentru toate statele noastre. Rețelele offshore pentru energie eoliană, care conectează potențialul extraordinar de producere de energie eoliană din mările nordice cu restul continentului, diversificarea aprovizionării cu gaz, ca să nu depindem de o singură sursă din coridorul est-vest. De asemenea, să uh, primim aprovizionare și de la vecinii din sud-est. Dezvoltarea conectării nord-sud, tot în domeniul gazului, de la Marea Baltică la Marea Adriatică, ca să oferim o alternativă. Să integrăm electricitatea de la Marea Baltică în rețeaua europeană și să interconectăm Europa Centrală și de Sud-Est. Și un lucru esențial pentru acest proces este dezvoltarea de rețele inteligente care să gestioneze acest nou flux de electricitate și gaz într-un mod extrem de important pentru a aproviziona gospodăriile și întreprinderile cu uh, energie din cele mai competitive surse. Și vreau să mai menționez un aspect vital pentru toate statele membre comun politicilor naționale și politicii europene. Energia trebuie utilizată eficient. Dacă putem să gestionăm moduri de a uh, avea o cerere de energie mai inteligentă, informându-i pe consumatori despre cum să aleagă cea mai bună sursă de electricitate și alte surse de energie, este esențial. Dezvoltarea infrastructurilor pune multe probleme. În primul rând, o provocare reprezentată de autoritățile de reglementare de la nivel național, care sunt, bineînțeles, destinate apărării interesului național. Dar sunt multe proiecte în care investițiile de la nivel național ar fi, de fapt, mai utile folosite în altă parte mai ales uh, investițiile din Europa Centrală, care ar fi necesare pentru zonele periferice. Aici constatăm că este absolut necesar ca autoritățile de reglementare să, fie, să se pună de acord în legătură cu calea de progres și să se pună de acord în legătură cu utilizarea, reinvestirea profitului în noi rețele. În al doilea rând, procedurile de de autorizare. La ora actuală, perioada care trece de la proiectare la implementare este cam de 10-12 ani. Fie că e vorba de generare, fie că e vorba de noi linii energetice, fie că e vorba de uh, unități de uh, stocare a energiei. A spus și domnul președinte Buzek că provocările în Europa Uh, provocarea aprovizionării cu energie este vitală și timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a desfășura aceste investiții și a garanta siguranța aprovizionării și competitivitatea înseamnă că această perioadă de 10-12 ani trebuie să fie scurtată. Trebuie să găsim moduri de a centraliza procedurile pentru a analiza avantajele și dezavantajele acestor proiecte și apoi să le transpunem, să arătăm care ar fi implicațiile la nivel local și să găsim alternative acceptabile pentru comunitățile locale. Așadar, e posibil să trecem de la 10-12 ani la o perioadă de 4-5 ani ca să avem mai mult succes. Și o altă problemă este cea a finanțării. Foarte multe din proiectele energetice necesare pentru a asigura, pentru a garanta aprovizionarea la nivel național, se pot reflecta în tariful la consumator, tariful de electricitate și de gaz. Însă sunt multe proiecte care probabil că nu vor fi finanțate dacă organismele publice nu se ocupă de acest plan de finanțare, mai ales în ceea ce privește garantarea siguranței aprovizionării și gama de opțiuni disponibile. Trebuie să vedem ce putem face în legătură cu bugetele naționale și cu bugetul european. Rețelele inteligente, un concept menționat și în titlul discuției noastre, reprezintă un element fundamental pentru a ne asigura că, furni, că aprovizionarea, că oferta este inteligentă, dar că și cererea este inteligentă. Consumatorii pot, dacă sunt bine informați, să gestioneze modul în care folosesc electricitatea în gospodării, într-un mod benefic pentru ei, dar care să și economisească capacitatea de generare a întregii Europe. E vorba de o industrie foarte costisitoare, cu investiții foarte mari pe 30, 40, 50, 60 de ani. Noi vom încerca să producem la Comisie, cu sprijinul Parlamentului European, o foaie de parcurs. Să arătăm unde ar trebui să ne situăm în 2030, 2040, 2050 și uh, să uh, vom produce acest document în noiembrie anul curent. Mulțumesc, domnule președinte. darf mich bedanken ganz herzlich für diesen Vreau să vă mulțumesc pentru această introducere și sigur că vrem să dau cuvântul și uh, președinției maghiare a Consiliului și dau cuvântul domnului Palcovac. Distinguished President Buzek, Director General. Mulțumesc, domnule președinte Buzek, domnule director general. Microfonul vă rugăm. Domnule președinte Buzek, domnule director general, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici și să reprezint președinția maghiară. Tema care este discutată pe agenda comună este foarte apropiată de sarcinile președinției noastre, în special în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Iată de ce aș vrea să fac câteva comentarii asupra ceea ce am făcut până acum și asupra ce ne așteaptă în ultimele cinci săptămâni ale mandatului nostru. După cum au spus deja mulți, problema energiei este una dintre provocările cele mai complexe și cele mai urgente. Pentru a putea asigura dezvoltarea economică și securitatea națională, trebuie să îmbunătățim securitatea aprovizionării cu energie și competitivitatea economiei europene. În același timp, trebuie să asigurăm un mediu durabil. Ungaria a fost printre pionierii acestor priorități și energia a devenit o prioritate a președinției noastre. Principalele obiective ale noastre au fost aceea de a asigura durabilitatea, siguranța și securitatea și integrarea piețelor energetice. Aceasta a fost o muncă de succes și am contribuit la obiectivele generale europene. În ceea ce privește durabilitatea, Ungaria a dorit să se adopte strategie energetică pe termen lung și acest lucru a fost încurajat de primul Consiliu al Energiei pe 4 februarie anul acesta, unde statele membre și-au luat angajamentul pentru a avea o adevărată piață energetică unică a gazelor și electricității până în 2014. De asemenea, s-a acordat ca niciun stat membru să rămână izolat după 2015. Consiliul a subliniat de asemenea nevoia de eficiență energetică și importanța relațiilor externe, care sunt vitale pentru a obține obiectivele pentru 2020. Ținând cont de îndrumările Consiliului, Consiliul a adoptat niște concluzii în ceea ce privește comunicarea în domeniul energiei, și prin acestea am reușit ca la Consiliul din 24 februarie să întărim și să confirmăm rezultatele și prioritățile stabilite de Consiliul European. În ceea ce privește strategia pe termen lung, președinția maghiară propune să se înceapă discuțiile cu foaia de parcurs pe 2050, care a fost discutată la întâlnirea informară a ministrilor la Gödelă, la începutul lunii acesteia. Credem că această discuție va da un impuls puternic propunerii Comisiei. În ceea ce privește durabilitatea, avem dosarul planului de revizuire energetică. După o discuție detaliată în grupul pentru energiei, președinția dorește ca pe 10 iunie la Consiliul Energiei să se adopte concluziile. Acum referitor la siguranță și securitatea. Noi am discutat uh, comunicarea Comisiei în ceea ce privește relațiile internaționale în domeniul energiei și progresele făcute în asigurarea producției offshore de gaze. La Consiliu s-a vorbit de asemenea de dimensiunea externă a problemelor energetice. Aceasta a fost o primă dezbatere pe această temă referitor la obiectivele unei piețe integrate. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a avea un acord în ceea ce privește reglementarea transparenței și piețelor integrate. Dorim să vedem ce se va întâmpla la Consiliul din 10 iunie, unde s-ar putea să ajungem la un acord politic după discuțiile din grupurile de lucru. Și în felul acesta vom începe un trialog între cele trei instituții propunem să avem trei discuții trilaterale între părțile implicate pe 24 și 29 iunie, așa cum se arată în acordul politic. Regulamentul care va fi adoptat probabil de Parlament va fi în septembrie. În ceea ce privește infrastructura în Europa, care a fost discutată la întâlnirea uh, comisiei, aceasta este o prioritate pentru agenda noastră și acest lucru nu este surprinzător pentru că noua strategie energetică pentru 2020, de asemenea Consiliul Energiei menționat deja, au acordat o atenție deosebită dezvoltării infrastructurilor. Se propune de asemenea dezvoltarea unui proiect pentru infrastructură și eliminarea oricărui fel de izolări a statelor membre de pe piața energetică. În conformitate cu obiectivele noastre, Consiliul a adoptat în februarie comunicarea Comisiei pe această temă. Ținând cont de prioritățile identificate și utilizând exemplele existente, Comisia a înființat un grup de lucru la nivel înalt în, pe tema țărilor din centrul și estul Europei pentru a identifica nevoile din regiune și a stabilit de asemenea un sistem de interconectare nord-sud. Președinția a contribuit de asemenea la dezvoltarea infrastructurii, organizând împreună cu Comisia o conferință la nivel înalt asupra infrastructurii energetice în Europa. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu o săptămână. Aceasta permite statelor membre, operatorilor, companiilor de energie, instituțiilor financiare și tuturor actorilor implicați să discute problemele și soluțiile posibile în legătură cu posibilitatea de noi proiecte de infrastructură. Se trebuie să țină seama și de noile tehnologii existente în ceea ce privește infrastructurile de transmitere, mecanismele uh, de alocare a costurilor pentru proiecte și de asemenea opțiunile de finanțare. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici la această întâlnire comună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pe tema îmbunătățirii aprovizionării cu energie. Așteptăm o discuție pe această temă cu dumneavoastră. Și așa cum arăta deja președintele, președinția maghiară consideră că tema energiei și în special problema dezvoltării infrastructurii este un punct important pentru ca Europa să devină mai competitivă, mai sigură și cu un viitor mai curat. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, Mulțumim foarte mult, domnule Covaci. Și vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi încă o dată tuturor participanților, mai ales președinției maghiare, pentru că, de fapt, au uh, luat uh, inițiativa. Uh, de fapt, președinția și adunarea națională a Ungariei au luat inițiativa pentru a organiza această reuniune. Sigur că vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au venit din parlamentele naționale. Vreau să mulțumesc președinției maghiare pentru ceea ce tocmai au prezentat și anume o energie sigură și care se poate fi plătită de cetățeni uh, trebuie să fie o prioritate și este o prioritate a președinției maghiare. Și cred că trebuie să salutăm faptul că următoarea președinție, cea poloneză, uh, dorește să continue acest drum. Așa cum deja uh, a fost prezentat, sarcinile noastre rămân în acest domeniu crearea unei piețe interne a energiei care să fie funcțională, care să asigure uh, o bună aprovizionare cu energie, vrem să creștem eficiența energetică și economiile de energie, uh, de asemenea să promovăm noile energii, energiile regenerabile, cuplarea tuturor rețelelor uh, de energie. Toate aceste elemente sunt foarte importante. Sigur că o mare provocare va fi uh, aceea de a acoperi uh, nevoia de energie a viitorului și în Uniunea Europeană, dar și la nivel global. Pentru că toate uh, estimările prevăd o creștere dramatică a necesarului de energie. Și atunci, sigur că trebuie să vedem cum se poate acoperi această nevoie și cu toții va trebui să încercăm să găsim soluții. Vreau să vă dau doar un exemplu. În Parlamentul European uh, noi susținem și uh, cercetarea, cercetarea domeniul fuziunii uh, nucleare, de asemenea piața pentru tehnologiile de captare și stocare a carbonului sunt importante. Cum putem să ne asigurăm că în toată legislația pe care o adoptăm uh, să nu pierdem din vedere coerența? pentru că vrem ca energia să fie la dispoziția tuturor cetățenilor și a celor cu venituri reduse? Cum putem să asigurăm prețuri care să fie bune și pentru industrie? sunt întrebări care sunt, se află în centrul uh, dezbaterii noastre. O altă provocare va fi aceea de a rezolva acest conflict, această tensiune care există între legislația de mediu și obiectivele politice uh, de a uh, crește uh, promovarea energiilor regenerabile. Întrebarea faimoasă este cum uh, se poate transporta energia eoliană, de exemplu, în centrele, unde, uh, în centrele consumatoare, uh, cum, ce fel de tehnologii putem să avem pentru depozitarea energiei, pentru transportul acesteia, care sunt efectele asupra mediului și cum putem să rezolvăm acest conflict acest lucru este, sigur, valabil nu doar pentru energia eoliană, ci și pentru energia hidrologică și pentru biomasă și această dezbatere se află probabil pe agenda tuturor parlamentelor. Și sigur că e important să găsim finanțarea necesară pentru cercetarea, în, uh, pentru a dezvolta tehnologie, pentru a reduce consumul de energie. Nevoile de finanțare sunt enorme, după cum s-a spus deja. Cu atât mai important este să luăm deciziile bune pe termen lung pentru a face treptat o schimbare prin extinderea unui sistem de energie inteligent care să îi permită consumatorului să își adapteze nevoia de energie prin uh, niște capacități corespunzătoare de depozitare și de transport de energie, luând în considerare echilibrul dintre cerere și ofertă. Modernizarea infrastructurii este de asemenea hotărătoare. Creșterea cotei de energii regenerabile este un obiectiv uh, foarte important și sigur că făcând aceasta nu trebuie să uh, ducem nici la denaturarea concurenței și nici um, la uh, prețuri foarte mari. Deci sistemele noastre uh, de energie trebuie să fie foarte inteligente. Tratatul de la Lisabona deschide poarta către un rol mult mai important al parlamentelor naționale în legislația europeană, iar Parlamentul European se găsește în centrul procesului legislativ al Uniunii Europene. Există articolul 94 din tratat care se ocupă de energie și de extinderea uh, proceduri legislative ordinare, în care Parlamentul European este colegislator în domeniul energiei. Și, cu siguranță, în domeniul energiei vom avea de confruntat foarte multe provocări și la nivel legislativ. Va trebui să colaborăm strâns nu doar cu statele membre, cu guvernele, ci și cu colegii din parlamentele naționale și cu siguranță va trebui să luăm în considerare și chestiunea subsidiarității, pe lângă chestiunile comune, cele care ne unesc. Trebuie să luăm în considerare în mod serios subsidiaritatea dacă nu vrem să ne înstrăinăm de cetățeni. Să vă spun câteva cuvinte despre comisia noastră. Comisia ITRE are 55 de membri și dorește să aibă în centru în această legislatură funcționarea pieței energiei, creșterea, îmbunătățirea aprovizionării cu energie, de asemenea promovarea reducerii consumului energetic și creșterea eficienței energetice, uh, rețele uh, de energie, integrarea uh, pieței energetice. Acestea sunt obiectivele noastre în timpul mandatului nostru am uh, jucat deja un rol foarte important în adoptarea regulamentelor uh, privind aprovizionarea cu gaz, um, elemente care au fost uh, incluse și în programul de redresare economică. Acum lucrăm pe proiectul Comisiei pentru o piață a energiei integră, integră și transparentă, care să asigure și niște prețuri acceptabile pentru consumatori. Ca și Comisie și ca Parlament în întregime, Sigur că vrem să facem uh, pași în continuare către creșterea eficienței energetice până la 20% și, sigur, obiectivul uh, până în 2015 al unei societăți uh, cu o eficiență energetică maximă. Anul trecut, prin raportul doamnei Kolarska-Bobinska, am adoptat o nouă strategie energetică pentru Europa, în strategia Europa 2020, Uh, o viziune pe termen lung pentru o politică durabilă a Uniunii Europene, care să vină și cu niște obiective de reducere uh, prin uh, planuri de acțiune pe termen scurt și mediu. Îmbunătățirea aprovizionării cu energie și energiile regenerabile se vor afla în continuare pe agenda noastră. Am dezbătut recent infrastructura energetică și comisarul uh, responsabil pentru acest domeniu a discutat cu noi uh, în raportul uh, colegului Susa Wagner. Am tratat toate aceste chestiuni și vor, acest raport va fi votat în plenul Parlamentului. Modernizarea este un alt pas important. Comisia pentru Industrie și Energie va fi uh, implicată în uh, elaborarea unei noi, uh, unei noi strategie Uniunii Europene în acest domeniu. Comisia va veni cu o propunere în octombrie acest an. Deci, după cum vedeți, avem o întreagă serie de sarcini Uh, pentru că ele au devenit mai multe și mai grele pe măsură ce acest subiect a devenit mai important. Și sigur că vrem să fim foarte ambițioși. Pe de altă parte, știm foarte bine că cu toată ambiția pe care o avem, trebuie să avem grijă să rămânem și realiști. Avem nevoie de o politică energetică care să ia în considerare siguranța aprovizionării, durabilitatea și accesibilitatea prețurilor. Este un, uh, trebuie să, găsesc, să găsim un echilibru între aceste puncte. Și mă bucur că astăzi avem ocazia să discutăm nu doar cu Comisia și cu Consiliul, cum facem de obicei, ci și cu colegii uh, din Parlamentele Naționale. Am vrut să fac aceste remarce introductive și cu aceasta dau imediat cuvântul colegului nostru, Antal Rogan, care dorește de asemenea să țină o alocuțiune în numele Comisiei sale din, din adunarea națională a Ungariei. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnilor și domnilor deputații ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Ținând cont de faptul că prima temă de dezbatere în această masă va fi cea coridoarelor energetice, aș vrea să mă refer la această temă în introducerea mea. În urmă cu câțiva ani am văzut deja importanța acestor coridoare energetice atunci când am trecut prin criza gazelor uh, rusești și am văzut cât de important este pentru uh, siguranța noastră. Iată de ce independența energetică a devenit unul dintre obiectivele prioritare ale politicii energetice și crearea unei piețe a energiei care a fost lansată la inițiativa președinției maghiare la întâlnirea Consiliului din februarie, are drept un obiectiv uh, foarte clar, faptul ca niciun stat să rămână izolat din uh, cadrul rețelelor gaze și electricitate europene în anul 2015. Iată de ce interconectarea este atât de importantă. E vorba aici de coridoarele energetice, o temă care este dezbătută în multe foruri de discuții și în afară de coridoarele din sud, este important și cor coridorul nord-sud, din Marea Baltică la Marea Neagră, și coridoarele care fac legătura între utilizatorii din nord și din sud, în general. Însă, pentru toate acestea e nevoie de sume foarte mari ca investiții. Deci, e necesară o finanțare deosebită. Din punctul de vedere al finanțării, O chestiune pe care trebuie să o dezbatem este cea a finanțării comunitare, care este și ea necesară. Este vorba aici de înființarea unei piețe, așa că dacă se face o astfel de finanțare, ea trebuie făcută cu foarte multă precauție și ponderând cu atenție toate elementele pieții. Însă trebuie să subliniem că e nevoie totuși de o astfel de finanțare din partea Uniunii, tocmai pentru a putea crea interconectarea necesară. Însă trebuie să fim foarte atenți să vedem cum alegem să facem această finanțare, să vedem ce finanțăm, iar Parlamentul și Comisia trebuie să aleagă dintre toate ideile prezentate ideile care, din punct de vedere strategic, pot să promoveze într-adevăr o adevărată interconectare pe termen scurt în Europa. Eu cred că peste 10 sau 15 ani e puțin probabil să avem toată interconectarea necesară pentru piața europeană. Tocmai ținând cont de suma foarte mare de investiții de care avem nevoie din partea Uniunii Europene, dar avem nevoie și de investiții din partea piețelor private și de câte ori uh, vorbim despre finanțare, practic uh, toată lumea se întreabă același lucru. Cine va plăti până la urmă? Dar din punctul de vedere al consumatorilor, este foarte importantă sarcina legislației europene și a autorităților de reglementare. Avem nevoie de un cadru general pentru a realiza o partajare a cheltuierilor în cadrul societății la nivel general, și în acest cadru legal să vedem care sunt uh, investițiile justificate. E important ca toate investițiile făcute să aducă beneficii consumatorilor de fiecare dată. Pentru că scopul nostru este acela de a crea interconectare, de a crea o adevărată independență energetică, de a promova utilizarea de noi surse energetice și de a avea o energie mai ieftină. Și, până la urmă, în centrul tuturor obiectivelor noastre sunt consumatorii. Iată de ce sunt importante autoritățile de reglementare și legislația pentru a putea realiza un echilibru între interesele unilor, uh, între interesele unei părți și a celorlalți pentru a face un echilibru între interesele naționale și interesele europene până la urmă. Bineînțeles că suntem conștienți de faptul că această partajare între uh, investițiile care trebuie făcute uh, de piețele private și cele care vin din afară, aceasta va genera foarte multe dezbateri, însă sumele de care avem nevoie implică prezența obligatorie a unei autorități de reglementare, autoritate care are nevoie de un mandat foarte clar și care va fi revizuit în următorii ani. Iar în ceea ce privește cadrul de reglementare al finanțării, e nevoie de investiții care să fie făcute pe termen lung și care să fie controlate printr-un cadru legislativ care să permită aceste investiții în același timp. Dacă vorbim despre acest punct astăzi, trebuie să ținem cont de acest punct de plecare tocmai pentru a ne putea susține ideea. Doamnelor și domnilor, pentru că vom discuta imediat după aceasta despre coridoarele energetice, n-am să um, fac acum uh, comentarii în legătură cu aceasta pentru, a, pentru că vom avea alte ocazii mai târziu. Însă acestea sunt ideile pe care vreau să le prezint la început. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cu aceasta am încheiat runda discursurilor uh, introductive și trecem direct la dezbatere. Și v-aș fi recunoscător dacă ați prelua conducerea acestei ședințe. Mulțumesc! Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acum vom avea o primă dezbatere pe marginea coridoarelor energetice și există doi, două reguli de bază și vreau să vă atrag atenția asupra acestor reguli. În primul rând, aveți la dispoziție 3 minute pentru a vă prezenta uh, contribuția și intervențiile vor fi după uh, formula doi membri din uh, Parlamente Naționale, un membru din Parlamentul European și tot așa. Cred că știți procedura uh, catunașului albastru. Probabil că nu o veți utiliza foarte des, dar dacă doriți să o faceți, aveți această posibilitate. Am început cu o întârziere de aproximativ 15-20 de minute, de aceea vreau să vă propun să nu mai facem o pauză de cafea. Uh, prima uh, etapă va dura până la 16.30 și 30 și apoi uh, voi preda președinția. Lista mea spune că trebuie să dau cuvântul lui Francesco Casoli, care vorbește în numele Parlamentului din Italia. Îi dau cuvântul. Sì, grazie Presidente. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint Senatul din Italia și consider că este esențial să se continue eforturile Uniunii Europene de a spori siguranța aprovizionării cu energie și de a continua schimburile transfrontaliere. Țara mea, Italia, a încercat întotdeauna să aibă legături diplomatice, dar și fizice, cât mai diverse, pentru a avea o aprovizionare cât mai diversificată. De aceea noi suntem gata să susținem sistemul european pentru a deveni mai sigur și mai competitiv. În încheierea scurtei mele intervenții vreau să spun că trebuie să fim foarte atenți la congestionarea rețelelor naționale și să evităm crearea unor uh, super coridoare între statele membre care să ducă la probleme la nivel național. Mulțumesc! Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Frank Reiner. Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Reiner, numele Parlamentului francez. Da, da, mulțumesc! Vreau să vorbesc în numele Comisiei Economice de la Adunarea Națională din Franța ca să vă spun că suntem pentru interconectarea rețelelor Considerăm că e un mod important de a ne optimiza resursele și de a garanta aprovizionările din diferitele țări. În paralel, credem că este indispensabil și să se verifice contribuția și eforturile făcute de fiecare stat pentru respectarea angajamentelor europene în ceea ce privește respectarea mediului și ocrotirea acestuia. Trebuie de asemenea să putem diversifica sursele de aprovizionare ca să nu depindem de aceste coridoare energetice și să ne putem moderniza rețelele. Cred de asemenea că mai există un lucru important menționat și de dumneavoastră și anume solidaritatea între statele din Uniunea noastră. În al doilea rând, rețelele inteligente reprezintă o componentă esențială pentru integrarea și gestiunea energiilor regenerabile, tocmai pentru că sunt interschimbabile. Trebuie ca și în acest mod să ne ameliorăm uh, eficiența energetică. Și un ultim punct, domnule președinte, pe care aș dori să-l abordez, este promovarea cercetării și ați menționat și dumneavoastră că este important să ne punem în comun și eforturile și investițiile. Uh, sectorul energiei este unul extrem de strategic pentru viitorul nostru și Europa trebuie să arate și aici cele mai mari ambiții posibile. Mulțumesc! Am făcut o greșeală, abia acum am observat, am uitat să-i dau cuvântul domnului Andreas Orotski, care uh, trebuia să țină și un discurs introductiv la această dezbatere. De aceea îi dau acum cuvântul și după aceea doamnei Nibler din partea Parlamentului European. Sper că nu am uitat pe nimeni altcineva și că nu am jignit pe nimeni. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule director general, doamnelor și domnilor. Oratorii uh, anteriori au vorbit despre chestiuni importante, nu vreau să repet aici ideile deja menționate, însă aș vrea să spun că în luna martie anului 2007 Parlamentul a adoptat un text asupra politicii energetice care este fundamental pentru dezbaterea noastră de astăzi. În acel text se făcea referință la coridoarele energetice și la condițiile teoretice și practice pentru ca acest proiect al coridoarelor energetice să devină realitate. Pe 10 noiembrie 2010 s-a adoptat o comunicare asupra energiei în perspectiva anului 2020. Acolo se face referință la infrastructuri și la rețelele energetice, la planificare, realizare și gestiunea acestora. Se cere de asemenea o schimbare calitativă în abordarea noastră. Însă pentru a face acest salt calitativ, un lucru este esențial – trebuie ca principiul aprovizionării energetice să devină realitate în piața pe piața europeană, și anume securitatea aprovizionării cu energie. Aceasta este o adevărată chestiune de natură socială. Așa cum a spus deja președintele Rogan, în Ungaria am cunoscut consecințele negative ale crizelor prin care am trecut și, deși n-am ajuns într-o situație în care populația și industria să fie afectate în mod direct? Pentru că securitatea provizionării cu energie n-a fost până la urmă pusă sub semnul întrebării, am văzut totuși cum economia în ansamblul său ar fi putut fi afectată în mod negativ dacă acest lucru s-ar fi întâmplat. De asemenea, trebuie să spunem că statele membre ale Uniunii Europene nu se pot mulțumi doar cu o securitatea aprovizionării doar la nivel internațional, ci ar trebui să țină cont de securitatea aprovizionării cu energie a ansamblului Uniunii Europene, pentru că este vorba aici de o problemă care depășește frontierele naționale. O piață comună a energiei este o condiție sine qua non pentru aceasta. Iată de ce trebuie să dezvoltăm în continuare rețelele naționale existente și să înființăm aceste coridoare energetice cu interconectări transfrontaliere și cu o integrare a noilor coridoare energetice. Există o chestiune importantă de care trebuie să ținem cont rețelele energetice inteligente care vor permite o eficiență și economii potențiale de energie ar trebui să fie în stare în același timp să se adapteze utilizării de energii regenerabile și de asemenea magazinării și aprovizionării de energie pentru consumatori. Din fericire, în ultimii ani, am constatat că ideile și proiectele din acest domeniu sunt numeroase. Însă, așa cum spunea și antevorbitorul meu, avem nevoie de o strategie generală de ansamblu, avem nevoie de un adevărat sistem și în cadrul acestuia ar trebui să alegem proiectele cele mai potrivite. Din punctul meu de vedere, statele membre ar trebui să recunoască că securitatea aprovizionării cu energie și această idee a coridoarelor energetice nu sunt doar o chestiune de concurență între statele membre, pentru că până la urmă e vorba aici de interese comune pe care le avem. Și pentru a ajunge la o viziune comună și la un consens în acest domeniu, ni se pare foarte importantă decizia adoptată la Consiliu din februarie, în conformitate cu care avem patru ani la dispoziție pentru a înființa o adevărată piață a gazelor, a petrolului și a electricității în Europa. pentru a reduce și a elimina, pe de întregul, dacă acest lucru e posibil, dependența energetică a Uniunii Europene. Așa cum spunea președintele Buzek, ar trebui să încercăm să eliminăm acele insule ale energiei care există în continuare în Uniunea Europeană. Ar trebui, în același timp, să eliminăm și acele probleme energetice, acele instalații care nu pot fi adaptate noilor nevoi, coridoarelor energetice sau care nu pot fi menținute în condiții adecvate. Pentru că acele țări care se află la capătul liniilor de transmitere a energiei se află într-o situație foarte dificilă și nu dispun de niciun fel de garanție. Se află într-o situație foarte dificilă, așa cum s-a întâmplat în Ungaria în iarna anului 2009. Din punct de vedere al securității aprovizionării cu energie, noi avem o serie de idei printre care înființarea unei rețele nord-sud, o interconectare nord-sud în Europa Centrală, care se include Europa Centrală, și am lansat o serie de măsuri în acest sens. De exemplu, interconectările care se treacă prin România și Croația, care sunt pregătite încă de la sfârșitul anului 2010 în ceea ce privește gazoductele. De asemenea, sunt în lucru proiecte pentru un nou coridor care să fie inclus în acest coridor nord-sud. Există deja contracte pentru aceste lucrări. Însă există o serie de chestiuni uh, care rămân în continuare deschise în acest domeniu la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea să menționez aici doar câteva exemple. De exemplu, legătura care se va face între South Stream și Nabucco. Aceste două rețele de energie n-ar trebui să fie considerate ca rețele rivale. Ar trebui să existe o adevărată legătură și um, reciprocitate între cele două. De asemenea, rețeaua ITHI, care unește Italia cu Grecia și Turcia, este și ea foarte importantă în cadrul acestor proiecte. Există o altă rețea, AGRI, care realizează interconectarea între Azerbaijan, Georgia și România care ar putea fi atribuită proiectelor subregionale. Acestea sunt niște exemple de diversificare a rețelelor energetice care apar în urma unei acțiuni comune la nivel european. Acest lucru va permite, atunci când va deveni realitate, o adevărată legătură a gazoductelor și cu Ungaria. Doamnelor și domnilor, după cum s-a spus deja aici, infrastructura în general și dezvoltarea coridoarelor energetice în particular sunt o problemă foarte importantă care trebuie analizată cu foarte mare atenție atunci când se adoptă proiecte și când se hotărăște finanțarea acestora. Aceste procese trebuie făcute cu cât mai mare transparență, astfel încât ele să fie acceptate de toată lumea și să devină realitate cât mai repede cu putință. Soluțiile financiare care ar putea fi imaginate sunt uh, și ele o chestiune destul de delicată. O altă problemă ar fi partajarea finanțării între nivelul european și cel național. Și avem nevoie de o decizie foarte urgentă pentru a rezolva această problemă. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a o face. Noi considerăm că, în calitate de parlamentari, putem contribui foarte mult pentru a ajunge la un consens transnațional și Tocmai din această cauză salut faptul că Parlamentul European și Parlamentul Maghiar au organizat această ședință interparlamentară care ne permite să avem un schimb de opinii pe această temă. Aștept uh, cu foarte mare interes rezultatul acestor discuții și sunt convins că la sfârșitul acestei întâlniri vom avea cu toții o viziune mult mai globală asupra acestor teme. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și acum primește cuvântul doamna Nibler, eurodeputat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Profit de această ocazie pentru a le ura bun venit uh, colegilor din Parlamentele Naționale. Vreau să mă adresez lor direct și am uh, trei observații, respectiv trei întrebări. Uh, și anume, cât, în ce măsură ne permit statele membre să avem o politică comună a energiei. În primul rând, piața internă. E adevărat, e foarte important să extindem rețelele pentru că e nevoie în continuare de interconectori, unde în unele locuri lipsesc, dar în același timp anumite state membre doresc să își protejeze și își protejează în continuare piețele naționale. Deci, dragi colegi din Parlamentele Naționale, vreau să vă întreb, în ce măsură ne susțineți uh, dat fiind faptul că dumneavoastră aveți și politica națională de acasă, în ce măsură doriți să ne susțineți uh, și să ne permiteți să realizăm, uh, să ducem la un alt nivel piața uh, unică. În al doilea rând, domnul comisar Oettinger a formulat niște idei foarte ambițioase în domeniul energiei, a spus că ar trebui să ne gândim la un model uh, european, energie eoliană, uh, haideți să o susținem acolo unde bate vântul și energia solară în sudul Europei mai ales eu vin din uh, Germania și la noi e o adevărată revoluție acasă, dar cred că este foarte important să ne punem aceste întrebări privind energiile regenerabile și vreau să vă rog pe dumneavoastră, în discuțiile pe care le aveți în parlamentele naționale, să uh, uh, su să subliniați și această perspectivă europeană și să spuneți colegilor din Parlamentul European câtă, de câtă Europa avem nevoie în acest domeniu. Și în al treilea lucru, uh, accidentul, în al treilea rând, accidentul de la Fukushima, cred că și dumneavoastră ați discutat și noi în Parlamentul European am discutat despre lecțiile pe care trebuie să le învățăm și știți că domnul comisar Oettinger a făcut o treabă extraordinară, a, a uh, intervenit imediat în dezbatere, a spus că avem nevoie de teste de rezistență pentru toate centralele atomice din Europa, uh, niște standarde de siguranță care să fie impuse la nivel european. Noi îl susținem uh, uh, cu toate forțele și vreau să vă rog și pe dumneavoastră să dezbateți în Parlamentele Naționale acest subiect și să faceți presiune asupra guvernelor pentru a le motiva să uh, Uh, introducă cele mai înalte standarde de siguranță. E nevoie de un pachet de criterii pe care trebuie să-l adoptăm împreună cu Consiliul pentru a și să faceți, vă rog, presiune asupra guvernelor ca să ajungem la uh, un control al standardelor de siguranță, un control uh, real, conform principiului patru uh, ochi, deci două persoane, două niveluri de control. Uh, deci, întrebarea mea este unde avem, unde considerați dumneavoastră că e nevoie de Europa, unde poate nivelul european să aducă o valoare adăugată pentru cetățenii europeni din întreaga Uniune. Mulțumim, doamna Nibler. Acum dăm cuvântul domnului Filippo Bubico din Italia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun din capul locului că mi se pare foarte important să răspund la intervenția doamnei deputat Nibler, pentru că discuțiile din Parlamentul European sunt foarte importante, dar la fel de importante sunt și cele din parlamentele naționale, mai ales în ceea ce privește tema de astăzi, și anume aceste coridoare energetice. Vreau să spun de la bun început că ar fi important să ne uh, bazăm pe niște chestiuni fundamentale, pentru că aceste coridoare sunt utile pentru o funcționare mai bună a pieței interne a energiei. Sau oare acestea nu fac decât să creeze noi tipuri de dependență? Cred că ar trebui să facem toate eforturile posibile pentru ca piața internă a energiei să fie operațională pentru că, datorită ei, vom reuși să oferim beneficii cetățenilor și întreprinderilor. De asemenea, trebuie să avem criterii de eficacitate în privința generării de energie electrică, termică sau de uh, alte feluri. Pare, deci, uh, hotărător să afirmăm principiul neutralității rețelelor de transport și a interconexiunilor pentru că piața internă și piețele naționale pot să sufere consecințele și trebuie să se consolideze cadrul normativ și instrumentele de reglementare ca să putem um, acorda mai multe competențe autorităților naționale și de asemenea Agenției Europene de Reglementare. Însă, un alt lucru care este necesar este să existe intervenții legislative pentru a unifica specificațiile tehnice și a unifica și normele de funcționare, pentru că eforturile făcute de fiecare stat trebuie să fie pozitive și să ducă uh, în comun la crearea pieței comune a energiei la nivel european. deoarece considerăm cu toții că această temă este una prioritară de care depinde viitorul Europei. Adică capacitatea de a face față cu o viziune strategică unor astfel de probleme. a Mulțumim, doamna Nibler. Următorul vorbitor este domnul Rainer Widmann din Austria. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi. Subiectul energie este un subiect care ne preocupă pe noi în parlamentele naționale cel puțin la fel de mult ca și Parlamentul European. Și eu cred că principiul ar trebui să fie următorul. Fiecare trebuie să facă ceea ce știe. A vorbit uh, colega noastră despre uh, energiile solare. Uh, acesta, într-adevăr, ar trebui să, energia solară ar trebui să fie Um, obținută și utilizată în sud, acolo unde este mai mult soare, iar în nord unde e vânt trebuie uh, prote- uh, de vânt. Eu cred că e importantă o piață unică pentru Europa, însă crearea de noi rețele și interconectarea nu trebuie, de fapt, să ducă la o mai mare dependență de gaz, de exemplu. Și e, uh, pentru că acest lucru ar duce și la pierderea de locuri de muncă. Și trebuie să discutăm aceste lucruri. Știu că domnul uh, Putin uh, este interesant, de exemplu, de proiectul Nabucco și noi discutăm în Austria dacă avem nevoie de proiectul Nabucco sau dacă nu trebuie să investim masiv în proiecte europene. Austria e de părere că noi putem face mult mai mult în Uniunea Europeană prin investiții. Și sigur, conceptele teoretice sunt foarte bune, energii regenerabile, cercetare, um, Um, eficiență energetică. E foarte important să ajungem la niște uh, concepte concrete, pentru că numai așa vom putea să-i câștigăm pe oameni alături de noi. Oamenii trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană are niște concepte concrete pentru asigurarea uh, producției de energie. Și în ceea ce privește chestiunea atomică, Austria, știți, este neutră din acest punct de vedere. Nu avem uh, energie atomică, dar Uh, eu cred că se poate ca și statele, celelalte state care au energie uh, nucleară să o elimine treptat, pentru că știm că uh, după, după Fukushima uh, e nevoie să fie luate măsuri. Și da, testele de rezistență, s-a discutat despre ele, e foarte bine să existe, dar numai dacă sunt realizate de niște autorități independente, de niște experți independenți și uh, în condiții egale. Și dacă iau în considerare toate tipurile de pericole, inclusiv eroarea umană, pentru că dacă nu facem uh, acest lucru, până la urmă uh, aceste teste nu vor duce decât să ne crească încrederea în energia atomică, ceea ce nu e cazul. Austria consideră că ar trebui să investim în uh, rețele inteligente, nu în niște rețele care să importe pur și simplu combustibil fosil din uh, din uh, străinătate, ci uh, că trebuie, de exemplu, să uh, creăm puncte de depozitare uh, pentru energie electrică, de exemplu. uh, pentru că energia eoliană sau energia solară trebuie să fie transportată, trebuie să fie depozitată, trebuie să ajungă la oameni. uh, în uh, Austria uh, se face un lobby foarte important uh, în domeniul gazului și cred că e foarte important ca toată lumea să regândească lucrurile, inclusiv parlamentele și, până la urmă, guvernele. Mulțumim! Ne-ați dat niște impulsuri foarte interesante. Acum domnul Stanislav Widman din Polonia. Polski Senat reprezentuje Komisję Gospodarki Narodowej Polskiego Mulțumesc. Vin din Senatul Republicii Polonia, dacă pot să uh, vă corectez. Domnule președinte și domnilor, uh, conform opiniei uh, noastre, măsurile care țin de îmbunătățirea infrastructurii energetice, uh, inclusiv construirea așa numitelor punți energetice, sunt foarte importante. Însă, acestea ar trebui să ducă, în primul rând, la îmbunătățirea eficienței energetice. De ce e acesta obiectivul nostru principal? Noi considerăm că astfel nu doar creștem siguranța aprovizionării cu energie a, țării, a țărilor din Uniunea Europeană, ci scădem, reducem și uh, consecințele negative asupra mediului. Prin creșterea eficienței energetice se reduce uh, nevoia primară de energie, indiferent de sursele acesteia, dacă e vorba de combustibil fosil sau de energii regenerabile. Dacă consumăm mai puțină energie, atunci putem și să producem mai puține. De aceea, eficiența energetică este foarte relevantă. Considerăm că și concentrarea asupra ineficienței energetice ne deschide șanse și în ceea ce privește găsirea de soluții inovatoare, uh, ceea ce este important și în perspectiva europeană. Vrem să subliniem totuși specificitățile diverselor țări și regiuni din Uniunea Europeană. În acest context, specificitatea trebuie să fie luată în considerare și atunci când avem marea viziune europeană despre care a vorbit domnul Buzek, această comunitate europeană a energiei în Europa Centrală, este, uh, există această necesitate de a construi punți uh, energetice și vreau să dau exemplu două proiecte, puntea energetică către Lituania și legătura dintre Polonia și Germania. Între timp există două astfel de, de legături, două astfel de conexiuni. Pentru că nevoia de energie și uh, transportul de energie eoliană din uh, nordul Germaniei către Polonia, e bine, de aceea reușim să acoperim uh, nevoia de energie unde, acolo unde aveam fluctuații mai înainte în Polonia. Uh, vreau să mă refer în dezbaterea următoare și, despre, și la rețelele inteligente. Însă, acum vreau să închei spunând că aceste conexiuni externe trebuie să ducă la optimizarea Uh, și la optimizarea sistemelor internaționale. Deja acest lucru a fost exprimat de mai multe ori în uh, legătură cu eficiența și cu asigurarea aprovizionării. Și dacă vom, vrem o piață unică, atunci sigur că trebuie să asigurăm și transportul energiei în ambele sensuri. Mulțumim, domnule Ivan. Vă rog, domnule senator, să mă Iertați pentru că nu m-am adresat uh, dumneavoastră așa cum trebuia. Eu am avut doar numele dumneavoastră. Acum urmează domnul deputat Urucev din Parlamentul European. Și vreau să îi uh, invit pe membrii uh, Parlamentului European să se implice cât mai mult în discuție. Aveți cuvântul, domnule. Нека и аз да поздравя нашите колеги от Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să îi salut și eu pe colegii noștri din Parlamentele Naționale. Acest subiect este unul foarte important. Asigurarea aprovizionării, nevoii de aprovizionare cu energie a tuturor cetățenilor europeni. Toată lumea probabil se așteaptă acum să vorbesc despre energia nucleară, dar nu voi face acest lucru pentru că atunci mă veți considera părtinitor. Vreau să vorbesc despre aprovizionarea cu gaz. Un coleg din Austria a spus că cu ajutorul energiei regenerabile am putea treptat în timp să reducem consumul de gaz. Însă, din păcate, toate analizele și estimările pe care le-am uh, studiat până acum, toate acestea arată că consumul de gaz va crește în Europa și există niște motive obiective și eu n-am să intru în toate detaliile. Însă, unul dintre motivele principale și care e legat de energiile regenerabile este următorul. Sistemele energetice trebuie să fie echilibrate instabilitatea în alte domenii trebuie să fie compensată prin capacități suplimentare. În momentul de față nu avem tehnologii care să ne permită acest lucru doar uh, decât în domeniul gazului. Niște tehnologii care să ne permită să uh, compensăm pierderea de capacitate în uh, domeniul uh, energiei eoliene, de exemplu. Pentru că pe, în Uniunea Europeană anumite țări iau măsuri pentru a renunța treptat la energia nucleară. Și acest lucru înseamnă că această energie va trebui să fie înlocuită. De aceea, piața gazului în Europa va fi importantă și pe viitor. Însă, întrebarea este ce înseamnă o piață stabilă în domeniul gazelor? Pentru că în momentul de față, vedem doar creșterea uh, conexiunilor către uh, Rusia. Avem uh, gazoducte de, tip, de tipul Nord Stream, South Stream, avem coridorul sudic, care este doar o mică parte din, uh, din capacitatea întreagă ceea ce înseamnă contracte pe termen lung. Astfel de contracte intră însă în divergență cu logica pieței. Cum putem să construim o piață internă europeană? Și aceasta este întrebarea pe care o adresez colegilor și uh, președintelui de asemenea. De ce terminalele de gaz natural lichefiat care dau uh, posibilitatea de vânzare, cumpărare pe loc în domeniul energiei, de ce acestea sunt atât de puține, cu toate că în strategia Europa 2020 și în alte plan, planuri naționale de strategie, ele sunt, uh, iau, au o mare prioritate. Și chiar există în foarte multe țări capacități uh, în acest sens. această evoluție trebuie să aibă loc și în Uniunea Europeană. Trebuie să regândim politica noastră privind terminalurile de gaz natural, natural uh, lichefiat, pentru că ele sunt o piață foarte importantă. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are acum cuvântul reprezentantul Parlamentului uh, Român, domnul Iancu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să subliniez două elemente cheie. În primul rând, aș vrea să spun că în urma unui studiu făcut de comunitatea energetică a Consiliului Mondial al Energiei, în ultimele săptămâni, s-a ajuns la concluzia că ne confruntăm cu trei provocări esențiale. Securitate, schimbări climatice și inegalitate socială. Prima problemă, cea a securității, vizează inclusiv problema pusă în discuție, cea a coridoarelor de transport, în special hidrocarburi. Aici, din păcate, Europa nu are o voce unică. Din păcate, discutăm despre proiectul Nabucco de mai bine de zece ani și, între timp, toți partenerii din acest proiect au semnat de asemenea ca parteneri în proiectul south stream lăsând descoperită o țară precum românia. de când discutăm china a reușit să finalizeze două contracte una de transport țiței din zona mării caspice și acum a finalizat cea de transport gaze naturale din zona mării caspice. discutăm despre terminale privind gazul natural lichefiat și între timp s-a realizat cel mai mare terminal de transport gaze naturale lichefiat, care va aproviziona China, Japonia, Coreea de Sud și reprezintă 4% din gazul natural lichefiat la nivel mondial. De unde până acum am crezut că avem o sursă sigură de alimentare cu gaze, petrol din zona Mării Caspice, iată că înregistrăm o creștere a dependenței de gazul natural, pentru că în ultimii douăzeci de ani douăzeci și cinci din capacităile de producție a energiei au fost înlocuite cu capacităi pe gaze naturale. situația creată recent în japonia la fukushima schimbă definitiv agenda energetică la nivel mondial. uniunea europeană avea prevăzută construcția a șaptezeci și doi de unități nucleare și dacă ar fi fost posibil, uitându ne că în ultimii 20 de ani s-au construit doar 9, deja predicția este mult, ar fi fost mult prea optimistă. Însă acum observăm că pentru următoarele trei decade ne vom baza în mod exclusiv pe creșterea consumului de hidrocarburi. Acest lucru îl confirmă și ultimul raport al Agenției Internaționale a Energiei, și cel și studiul realizat și prezentat la Montreal în septembrie anul trecut de către Consiliul Mondial al Energiei va crește consumul de hidrocarburi, uh, consumul de combustibili fosili de la 79 la 81%. Și atunci se pune prima întrebare. Nu este absolut obligatoriu să avem o voce unică în ceea ce privesc hidrocarburile? Avem noi o piață de gaze naturale mi se pare extrem de optimist uh, angajamentul ca în patru ani de zile să realizăm o piață unică de gaze naturale energie și țiței. la țiței este posibil dar la gaze naturale imposibil. vă dau exemplul româniei românia se află la marginea sistemului european și depinde de o sursă unică de import gaze naturale respectiv rusia cu alte cuvinte nu avem piață de gaze naturale. de asemenea creșterea continuă a dependenței de import de gaze naturale în uniunea face aproape imposibilă o piață în adevăratul sens al cuvântului. și atunci iată că suntem în situația de a înțelege că într adevăr propunerea făcută de a exista un comitet privind energia la nivelul statelor europene este absolut necesară doi este obligatoriu să definim proiectele strategice de interes european trei este obligatoriu să găsim și să identificăm sursele de finanțare care să asigure o finanțare anuală obligatorie pentru fiecare din aceste proiecte altfel rămânem în faza discuțiilor generale dar statele membre în situații speciale cum este situația de criză pe care o traversăm cu toții acționează patriotic și naționalist. Cred că această discuție și uh, permiteți-mi să felicit uh, inițiatorii acestei discuții pune accentul pe una dintre cele mai importante probleme ale Uniunii Europene, respectiv problema legată de securitate în ceea ce privește energia. Energia își, des, își extinde costurile în tot mediul economic și social. Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să devină proiect strategic și prioritate strategică în plan european. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Tekintettel az idő előre haladtára. Vă mulțumim, domnule Iancu. E destul de târziu și de aceea vreau să vă spun că pe lângă cele trei persoane care sunt uh, pe, pe care le vedeți pe tabelă, vor mai primi cuvântul domnul Andraș Kürk și apoi domnul Andraș Orățchi va face o, uh, un rezumat al acestui uh, uh, subiect. Și acum domnul Schultes din Parlamentul Austriei. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. Dragi colegi, noi avem un light motiv și anume siguranța aprovizionării cu energie și reducerea uh, carbonului, reducerea emisiilor de carbon. Discutăm acum despre coridoare energetice, despre rețele de energie, în primul rând despre gaz. Cred că cel mai important lucru în această discuție este eficiența. În Austria, 90% din gaz se uh, transmite în, uh, în țară și uh, în sistemele noastre de transport nu se, emit de, nu se emite deloc dioxid de carbon. Dar aceste sisteme necesită un consum uh, de energie foarte, foarte mare. Și de aceea, pentru noi, este foarte important modul în care vor evolua coridoarele energetice europene. Eficiența în transportul de gaz este un subiect este un subiect important, ceea ce trebuie să apară în documentele Uniunii Europene. Știm că trebuie să fie crescută eficiența, uh, în domeniul energiei, dar mai ales în domeniul transportului, pentru că transportul este unul dintre domeniile cele mai, cu eficiență cea mai scăzută în domeniul gazului. Și vă rog să uh, discutați acest lucru în negocierile, în dezbaterile dumneavoastră. În ceea ce privește rețelele de energie, subiectul energiei nucleare este unul foarte important pentru noi. Nu e un subiect uh, interesant doar politic, ci este un subiect care e important pentru cetățenii din Austria. Și dacă ar fi să, se, să treacă prin Austria un uh, sistem de transport, atunci pe noi ne interesează de unde vine această energie pe care o transportăm. Și sigur că nu se pune problema dacă îți place sau nu îți place energia nucleară. Yes, se pune problema că cetățenii trebuie să poată să susțină uh, proiectele din țara lor. De aceea trebuie să ne gândim cu mare atenție dacă aceste mari uh, coridoare trebuie să fie singura linie de discuție, pentru că transportul regional, asigurarea consumului regional este foarte importantă de asemenea. De aceea ar trebui întotdeauna să avem, uh, să fim foarte atenți și să construim și rețele la nivel local, regional, fie că e vorba de biomasă, de uh, energie uh, hidrologică sau chiar uh, pe bază de gaz, pentru că în cele din urmă marile coridoare până la urmă vor fi și foarte fragile. Aceste mari coridoare energetice pun tot felul de întrebări și anume, uh, de acolo de unde vine multă energie, e bine, pe acolo se duc și foarte mulți bani în direcția inversă, în, către furnizori. Și fiecare mare coridor energetic este un uh, coridor prin care se pierde valoarea adăugată europeană. De aceea trebuie să facem tot ce putem pentru ca crearea valorii să aibă loc în Europa, pentru a crește eficiența energetică și pentru a avea o diversificare adevărată um, a uh, consumului energetic. Susțin și eu această uh, discuție, și anume cea privind uh, terminalurile de gaz, național, uh, gaz natural uh, lichefiat. Acestea, într-adevăr, trebuie și uh, sunt alternativă, o alternativă importantă. Și dacă importăm gaz, trebuie să ne dăm seama că foarte multe dintre țările de unde vine acest gaz nu au structuri democratice. Poate Rusia este considerată o democrație, dar în orice caz știm foarte bine că cu banii pe care îi trimitem în aceste țări, nu susținem uh, niște sisteme democratice și stabile, ci din potrivă. Dacă ne gândim la viitorul Iranului sau uh, viitorul altor regiuni uh, unde nu am fi foarte mândri dacă am trimite banii. Și întrebarea este cât de stabilă este aprovizionarea din aceste țări, pentru că vedem cât se tărăgânează lucrurile cu proiectul Nabucco, Uh, se pune întrebarea în ce măsură investitorii pot să aibă încredere în uh, asigurarea aprovizionării și toate aceste subiecte sunt unele care nu se găsesc răspunsuri simple. Și vedem că lucrurile merg încă un an, încă un an, încă un an, dar răspunsurile încă nu sunt clarificate. Și dacă ne gândim cu atenție, ne dăm seama că pericolul este să vorbim doar despre mari proiecte europene, mari coridoare. Această, uh, fascina, această uh, fascinare pe care o avem uh, în jurul uh, dimensiunii. Dimensiunea acestor uh, proiecte ne fascinează, dar în această discuție trebuie să discutăm la fel de mult și despre micile proiecte, proiectele locale, regionale și de asemenea să discutăm despre creșterea eficienței energetice. Trebuie să utilizăm pur și simplu mai bine energia. Întrebarea câtă Europa, de câtă Europa avem nevoie, e o întrebare foarte bună. Pentru că dacă ne uităm la modul în care ne elaborăm acum politica energetică, în cele din urmă, contractele de aprovizionare pe termen lung sunt cele care duc la creșterea concurenței uh, în domeniul gazului. Și vreau să solicit instituțiilor europene să, uh, să verifice uh, sistemul de reglementare la nivel european. Europa s-a născut pe baza Uniunii Cărbunelui și Oțelului să ne aducem aminte de acest început și acum în această criză a proiectului european este foarte important ca tocmai subiectul energiei să fie discutat ca subiect comun european și să fie promovat prin niște decizii rapide. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Andras Kürk, membru al Parlamentului European. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, avem foarte puțin timp la dispoziție și știu că oricum la sfârșitul dezbaterii voi avea ocazia să trag concluziile. Vreau să intervin foarte pe scurt. Mai mulți vorbitori au făcut referință, referință la gama de uh, surse de energie și de asemenea la rolul energiei nucleare. Bineînțeles că dorim să avem o politică energetică europeană, însă problema care se pune este unde ne aflăm acum. Oricum, cu toții suntem de acord cu această idee și ceea ce ar trebui să spunem cu claritate este că vor exista în continuare teme și chestiuni care țin de competența națională, ținând cont de principiul de subsidiaritate. Acest lucru trebuie recunoscut cu claritate. Trebuie să identificăm foarte bine ce chestiuni sunt de competența cui, care sunt de competență națională și care sunt uh, chestiunile care pot fi tratate la nivel european. Dacă dorim să avem o adevărată piață a energiei, bineînțeles, avem nevoie de o competență comună și uh, aici se include și al treilea pachet al energiei și avem nevoie de noi infrastructuri pentru ca piața energiei să fie eficientă. Iată de ce astăzi discutăm tocmai despre coridoarele energetice. Și din același motiv se elaborează directive în domeniul energiei, cum ar fi, de exemplu, directiva referitoare la aprovizionarea cu gaze. În ceea ce privește piața energiei, nu s-a inclus uh, tema despre care vorbim aici. Mi se pare că s-a făcut foarte bine, pentru că acestea sunt lucruri de competență locală sau națională, pentru că condițiile naturale în diversele state membre sunt foarte diferite. Și în cadrul domeniului energiei, în acest mix energetic, există și problema energiei nucleare, care este de asemenea de competență națională ar trebui să încercăm să ne ferim de aceste detalii care practic nu țin de competența noastră. Și chiar după ce am văzut uh, imaginile acelea înfricoșătoare de la Fukushima, bineînțeles că acestea ne-au impresionat și ne afectează pe toți, de aici, de la Bruxelles, trebuie să facem tot ce putem pentru a avea un nivel de siguranță cât mai înalt. Însă ar trebui, după cum spuneam, să uh, dăm dovadă de un anumit uh, autocontrol atunci când e vorba de luarea de decizii la nivelul Uniunii. Chiar dacă e vorba de, de adevărate dezastre cu consecințe negative, pentru că e vorba de chestiuni care țin de principiul de subsidiaritate. Iar Consiliul și președinția maghiară au luat măsuri foarte rapid, rapide și adecvate în urma acelei uh, catastrofe declarând încă de la început că, de fapt, era vorba de o competență națională. Bineînțeles că dorim o politică a energiei comune, însă trebuie să ținem cont foarte clar de limitele pe care le avem. Vă mulțumesc și acum domnul Oberweis. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să vă atrag atenția asupra unui punct. Cea de-a treia axă a strategiei Europa 2020, 20% eficiență energetică. Trebuie să discutăm și acest subiect aici. Pentru că n-ar trebui să producem energia pentru a o irosi. Dar vreau să mai adaug încă două elemente. În primul rând, uh, un subiect care nu a fost discutat. Discutăm despre coridoare energetice, dar uităm că există deja uh, coridoare. Cele trei state Benelux, Germania și Franța au uh, constituit o comunitate și anume și-au interconectat rețelele peste frontiere. Obiectivul fiind ca mai târziu, energia eoliană venind din uh, uh Marea Nordului să poată să fie transportată în toate aceste țări. Luxemburg s-a arătat, s-a declarat uh, dispus să își crească capacitatea uh, de stocare a energiei pentru a putea să uh, depoziteze energia în caz de surplus. Și cred că ar fi interesant și pentru alte țări acest, uh, acest uh, exemplu. Pentru că dacă s-ar construi astfel de instalații de captare și depozitare a energiei, uh, acestea ar putea să ducă la legături, ne-am putea gândi la Danemarca, Anglia și Norvegia, poate mai târziu. Norvegia are, de asemenea, posibilitatea de a-și utiliza instalațiile de stocare de energie. Deci această piața energiei deja există, ea trebuie doar să fie, să fie însuflată viața. Și încă un lucru. S-a spus că n-ar fi bine să fim dependenți de anumite țări, cum ar fi Rusia sau uh, din Orientul Mijlociu, în aprovizionarea cu petrol și gaz. Dar există și o altă posibilitate. Desertec, proiectul din Africa, din statele Maghreb, care tocmai uh, își trăiesc uh, primăvara democrației. Pentru că Uh, e momentul ca acest proiect dintre Europa și Africa să fie, uh, să fie pus pe picioare. Prin acest proiect am obține energie din deșert. Și șase uh, în timp de șase ore, energia obținută de acolo ar putea să um, aprovizioneze o mare parte din, din Europa, chiar dacă aceasta poate să creeze și o oarecare dependență. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul ultima persoană care intervine în această uh, discuție, domnul Follner din Parlamentul Maghiar. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut în ultima vreme cum uh, anumite state membre nu s-au implicat în proiectele coridoarelor energetice comune, ci au făcut mai degrabă investiții la nivel regional, contribuind în felul acesta la îmbunătățirea aprovizionării cu energie pentru propriile regiuni, pentru a reduce, de exemplu, prețul la electricitate. Însă există și câteva contradicții în cadrul acestui fenomen pe care l-am constatat. Să nu uităm ce se întâmplă în perioada de criză. Am văzut cum uh, statele membre au uh, crescut poverile fiscale pentru marile companii din domeniul energiei, făcând imposibile investiții ale acestor uh, companii în domeniu și am văzut de, ce, de asemenea că investițiile pentru coridoare regionale nu au fost supuse unor criterii clare de transparență financiară, criterii suficiente pentru a fi justificate. Acest lucru se baza pe faptul că calculul de amortizare a investițiilor se făcea pe termen lung și atunci companiile private n-ar fi fost interesate să facă aceste investiții și de aceea statul intervenea. Așa că ar trebui să plecăm de la ipoteza că avem nevoie de o cooperare între piața privată și stat pentru a putea atinge acest obiectiv. Însă pentru aceasta avem nevoie de un model de reglementare comun, un model transparent care să ne permită ca acele investiții făcute la nivelul finanțării inițiale sau în cadrul funcționării ulterioare să fie făcute cu cât mai mare transparență cu putință. Unele țări sunt țări exportatoare de capital și și-ar putea atribui un anumit uh, rol dominant pe piață. Așa că și-ar putea apăra cu mai multă ușurință interesele naționale. De aceea avem nevoie de condiții de lucru și de funcționare care să asigure că toate companiile din toate statele membre pot acționa pe picior de egalitate. De aceea cred că ar trebui să facem progrese în acest domeniu. Insist uh, aici încă o dată, avem nevoie de criterii de transparență și investițiile inițiale și pentru funcționare trebuie să dispună de o adevărată justificare. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Filip Lo, director uh, general din partea Comisiei, pentru a trage concluziile. I'm not going to sum up, but I'd like to... Nu am să fac un rezumat, dar vreau să fac câteva observații în legătură cu lucrurile foarte interesante și relevante spuse de deputați și de senatori. Politica energetică europeană reprezintă o combinație între ce se face la nivel european și ce se face la nivel național. Cele două aspecte trebuie să fie complementare și, indiferent de situația juridică, dacă, chiar dacă credem că merită să se facă ceva la nivel european, trebuie să îl justificăm. Interconectivitatea este un obiectiv în sine. E logic să facem piețele mai competitive și aprovizionarea mai sigură pentru state individuale și pentru întreprinderi individuale. Deci doresc să se facă aici o diferență ca să clarific dependența în piața europeană este o dependență în contextul unui sistem juridic prin care interdependența tuturor se garantează. Dependența de exteriorul Uniunii Europene este un teren uh, nesigur, pentru că e vorba de sisteme diferite. Însă, dacă Merită, de exemplu, să se construiască o uh, legătură între Austria și Italia? Eu cred că da, pentru că este în beneficiul consumatorilor și întreprinderilor din Italia și din Austria și Germania. Acest uh, proiect ar fi acoperit de legislația europeană. Același lucru e valabil și pentru stocare și pentru siguranța nucleară. De ce este siguranța atât de eh, nucleară atât de importantă pentru comisarul meu și pentru întreaga comisie la ora actuală? Pentru că statele care nu au energie nucleară se tem de efectele acesteia și statele care nu au centrale nucleare vor și ele să aibă siguranță. Asta încercăm să facem la nivel european printr-o combinare a eforturilor. Un domeniu în care nu putem face prea multe la nivel european este acolo unde avem uh, răspundere pentru prevenirea terorismului. Această securitate ține de uh, nivelul național. Nu putem să controlăm uh, serviciile de siguranță din Germania și nici MI6 din Marea Britanie. E nivelul național aici. Vreau doar să fie clar acest lucru. De parlamentarii naționali și parlamentarii europeni au spus lucruri deosebit de interesante de care vom ține cont înainte de redactarea propunerii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum îi dau cuvântul domnului Orotski pentru a trage concluziile pentru a face un rezumat al discuției. Vă rog, domnule. Domnule președinte, dragi colegi, domnule secretar de stat, vreau să încep cu o părere personală. Eu sunt pentru prima dată în Parlamentul European astăzi și am uh, înțeles, mi-am dat seama cât de minunată este Uniunea Europeană. Există anumite lucruri asupra cărora suntem în principiu de acord, însă există și multe opinii diferite și am uh, auzit uh, din partea oratorilor care au intervenit abordări mai mult sau mai puțin diferite. Însă, există consens asupra unor lucruri. În primul rând, uh, E nevoie de o mai puternică solidaritate europeană în domeniul energiei. E nevoie de o politică energetică comună. Oricum ar fi să arate ea. Aceștia sunt pilonii pe care putem să construim mai departe. Asta am înțeles din această discuție. Eu cred că în decursul discuției a reieșit de asemenea că infrastructurile existente trebuie să fie extinse și trebuie să fie conectate acesta este interesul tuturor statelor membre. S-a pus accentul mai ales asupra conectării rețelelor de transport de gaz. Colegul din Austria a menționat faptul că în conectarea rețelelor de transport de energie, uh, consumatorul uh, austriac nu este foarte fericit dacă știe că în țara sa este transportat uh, curent electric provenind din uh, centralele nucleare. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare, sigur, atunci când ne gândim la interconectori. Um, un alt lucru interesant, conectarea gazoductelor și rezultatele pe care aceste conectări le va avea asupra pieței interne și asupra asigurării furnizării de energie. Aici au fost contribuții interesante. Um, unii colegi se gândesc că acest lucru ar putea să ducă la o mai mare dependență. Mă refer la ceea ce a spus colegul nostru din Luxemburg, care este viziunea sa. Și anume, în statele Benelux și în Germania există deja o piață. Această uh, piață ar funcționa bine datorită conexiunilor create între aceste țări. Aceasta ar putea să fie perspectiva de viitor la care să ajungem cu toții, nu doar în această zonă, ci în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, s-a vorbit despre cele mai importante provocări, uh, despre posibilitățile pe care le-am avea atunci când căutăm soluții. În orice caz, toată lumea a fost de acord cu un lucru. Dependența energetică a Uniunii Europene are ca și consecință faptul că Uniunea Europeană nu se găsește pe o poziție bună în negocierea obținerii energiei. De asemenea, am uh, s-a discutat despre faptul că ar trebui să avem grijă ce fel de sisteme democratice sau nu susținem noi prin politica noastră de uh, aprovizionare cu energie. Eu cred că nu există nici chiar în Africa dictaturi care să dăunească veșnic. Însă, trebuie să fim atenți în politica externă a Uniunii Europene. Trebuie să fim atenți cum abordăm această chestiune. Uh, amestecul energetic și energia nucleară. Cred că suntem cu toții de acord că aceste teste de rezistență care au fost uh, propuse de domnul comisar Oettinger trebuie să fie realizate. S-a spus că acestea trebuie să fie realizate de experți independenți și, cu siguranță, așa se vor face lucrurile și Comisia va avea grijă de acest lucru. Și sigur că uh, trebuie să vedem care vor fi criteriile exacte conform cărora se vor desfășura aceste teste. Eu văd că avem abordări, com, o abordare comună. Noi nu suntem concurenți în domeniul energiei, ci depindem unii de alții și văd disponibilitatea colegilor uh, de a fi solidari, s-au recunoscut puncte și interese comune și acestea reprezintă șansa pentru a elabora și pentru a pune în aplicare o politică energetică eficientă. Însă, să nu uităm că din punctul de vedere al industriei și din punctul de vedere al cetățenilor trebuie să privim această problemă. Trebuie să ca în reglementarea și în uh, procesul nostru de legiferare să avem în centru interesele acestora. Când vorbim despre proiecte, trebuie să luăm în considerare investițiile, uh, interesele investitorilor, modul în care aceste proiecte vor fi în avantajul menajurilor, în avantajul cetățenilor, și, în cele din urmă, în interesul pieței interne. Aceste aspecte trebuie să fie analizate în detaliu. Din acest uh, punct de vedere, s-a menționat uh, necesitatea unor norme tehnice armonizate. Și ar trebui, am spus, să existe un uh, proces de autorizare unitar pentru coridoarele energetice. Însă, sigur că autoritățile naționale de reglementare sunt cele care uh, vor putea să acționeze în acest domeniu. Cred că această discuție a fost foarte utilă, foarte fructuoasă și sunt sigur că astfel de discuții pe care le vom organiza și pe viitor ne vor aduce ne vor da posibilitatea să ne înțelegem mai bine și să ajungem la un punct de vedere comun. Și așa cum a spus și colegul nostru din uh, Germania, uh, e foarte important ca și în parlamentele naționale uh, elementele politicii europene energetice să fie prioritare, să fie dezbătute și sigur că întotdeauna interesul european trebuie să fie Uh, deasupra celui național. Eu cred că deputații din uh, Adunarea Națională a Ungariei își vor desfășura lucrările pe baza acestor principii. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc, domnule uh, deputat, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile la această secțiune și acum am să-i dau cuvântul din nou domnului Royal pentru a, a conduce următoarea secțiune. Dragi colegi, vreau să mă, mă uit la ceas și văd cu spaima că am depășit de mult uh, limitele timpului și așadar aș dori să vă rog, da, dacă se poate, să nu mai facem această pauză și să trecem direct la dezbatere, pentru că dacă nu, uh, va fi greu să putem respecta uh, timpul. Și dacă sunteți de acord, atunci începem dezbaterea regulile sunt aceleași, și anume, va trebui să uh, avem uh, 3 minute pentru fiecare intervenție, doi uh, deputați din Parlamente Naționale și un uh, eurodeputat. Uh, deocamdată nu s-au... Uh... Ah, ba da, ok, a venit și vorbitorul nostru. Bun, Uh, nu am avut până acum nicio cerere de a lua cuvântul, dar o avem pe prima. Bun, și văd că și toată lumea este de față, atunci putem să începem. Doamna Herzog este de asemenea alături de noi. Așadar, dacă sunteți de acord, îi dau cuvântul doamnei Herzog, care este raportor, pentru ca să avem uh, procedura corectă, să nu fac și eu greșeala pe care ați făcut-o dumneavoastră. Doamnă Herzog, aveți cuvântul. Thank you, thank you Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, deși sunt uh, din Ungaria, aș vrea să vorbesc engleza pentru că vreau să arăt că la Parlamentul European uh, avem culori politice și nu culori naționale. Eu sunt uh, membru al Partidului Socialist și lucrez la mai multe dosare care au legătură cu energia. Vreau să-mi cer scuze pentru că la orele 5 și jumătate va trebui să plec de aici. Sunt raportor din umbră la negocierile pentru energie nucleară, așa că nu voi putea rămâne cu dumneavoastră uh, peste această oră. Oricum, voi încerca să profit pe deplin de timpul pe care îl avem împreună și vă rog să mă înțelegeți pentru că am și această sarcină care este foarte importantă pentru noi toți. Despre ce să vorbesc acum? Deseori când vorbim despre politică în domeniul energiei, ne gândim mai, mai degrabă la resurse, la rute de tranziție, la tehnologii pentru energie, deci, deseori credem că politica pentru energie se referă la tot ceea ce s-a discutat în dezbaterile anterioare, așa cum s-a făcut aici. Însă, există și o a doua fața a monedei și anume ce se întâmplă atunci când energia la ajunge la consumator și cred că această parte este la fel de importantă ca și prima și aici sunt la fel de multe lucruri de rezolvat ca și în prima. Vreau să vă spun că atunci când am venit la Parlamentul European pentru prima oară în urmă cu șapte ani, uh, toată lumea a fost surprinsă pentru că o femeie era interesată de chestiuni energetice și mi se spunea că această chestiune e mai degrabă pentru bărbați și că nu are de-a face cu, cu, cu femeile. Eu um, am vorbit cu comisarul Pibals și cred că energia are o față umană și, de fapt, femeile au mult de a face cu aceasta și, de fapt, uh, sectorul care consumă cea mai multă energie nu sunt industriile mari, chimice și așa mai departe, ci tocmai uh, menajele europene. În țara mea, procentajul mediu al facturii de energie pe menaje reprezintă cam 30% din veniturile menajelor și aceasta devine o chestiune și mai importantă acum după criza economică, pentru că procentajul facturii la energie pentru fiecare familie a crescut atât în ceea ce privește aprovizionarea cu energie primară, cât și pentru bunurile cumpărate pe piață. Deci aici există o adevărată oportunitate de discuție. Din punct de vedere al termenilor energetici, vorbim aici despre economiile de 20%. Acest obiectiv de 20% se referă la aceste lucruri. Care sunt uh, principalele domenii unde putem face economii? Pentru a ajunge la acel obiectiv de 20%, 40% din acești 20% poate fi obținut doar prin sisteme inteligente și digitale pentru a face astfel de economii de energie cu un transfer de date mai inteligent, cu o înțelegere a datelor mai bună, se poate îmbunătăți cu 40% acest procent de 20%, iar restul de 40% are de-a face cu sectorul clădirilor. În acest sector, sistemul de încălzire și felul în care se construiește sunt foarte importante. Acestea sunt cele trei domenii unde ar trebui să facem mai mult în calitate de Uniune Europeană. La Uniunea Europeană noi putem lua decizii prin directive, de exemplu, și putem oferi niște criterii. E foarte ușor să vorbim despre aceste obiective 20% până în 2020, însă aceste documente trebuie să fie și implementate, pentru că altfel n-au nicio valoare. Iar implementarea se face de către IMM-uri în special atunci se pun și adevăratele întrebări, și anume dacă în sectorul IMM-urilor în Europa există competențele necesare pentru această implementare. În anumite state membre există aceste competențe, însă în, în alte state membre, în special în noile state membre, cum ar fi țara mea, în a, acest sector al IMM-urilor lipsesc mijloacele. Vorbim de a, analfabetism în acest domeniu al energiei atâta timp cât nu știm cum putem utiliza tehnologiile existente pe piață, tehnologiile cele mai moderne, atunci acest lucru nu va funcționa. Să spune deseori și s-a menționat și astăzi că energia pe care noi o utilizăm este cea mai ieftină, dar mă întreb dacă este cu adevărat acest lucru atunci când calculăm investițiile care trebuie făcute și investițiile necesare dacă vedem care sunt, atunci această energie nu poate fi cea mai ieftină sau în niciun caz nu pe următorii 10 ani când se face practic uh, plata investițiilor făcute. De aceea, pentru a obține acest obiectiv, trebuie să vedem cum putem transmite mesajul IMM-urilor și familiilor europene că uh, într-adevăr, dacă acum consumi și plătești mai mult, peste 10 ani va fi mai bine pentru tine și mă întreb de asemenea dacă avem destule instrumente financiare pentru a realiza acest proces. În unele state membre da, însă în altele nu și aceste concepte sunt subdezvoltate. De aceea cred că ședințele precum aceasta pe care o organizăm astăzi aici sunt foarte importante și trebuie să meargă dincolo de obiectivul de a discuta între noi. E un punct important de plecare pentru a face un schimb de opinii și Parlamentul European ar putea juca un rol important în acest sens. Dacă vorbim despre celelalte economii pe care le putem face, de exemplu rețelele inteligente, vorbim despre inteligență și aici există uh, o contradicție practic între sectorul tradițional, care se dezvoltă foarte încet din punct de vedere al inovării, se utilizează o energie mai veche și sectorul mai modern, care se, de, se sectorul tehnologiilor TIC, de exemplu, sectorul telefoniei și care utilizează tehnologie foarte modernă, deși rețeaua de bază este poate de acum 20 de ani. Deci există practic o um, ciocnire între aceste două elemente și o legislație care nu este adaptată. Aș vrea să vă dau un exemplu în ceea ce privește o principală provocare pe care o vom avea pe viitor dacă vom avea toate sistemele de energie inteligentă conectate prin telefon, de exemplu, și vor fi conectate la o unică rețea, atunci mă întreb ce fel de sistem de protecție a datelor va trebui să facem pentru a nu utiliza în mod greșit aceste informații, aceste date. Cum putem identifica acest lucru și cum nu putem permite altora, de exemplu, să-și dea seama ce facem noi în viața noastră de zi cu zi, pentru că aceste informații trebuie să fie protejate. Această problemă se va pune, deci, a protecției datelor și în domeniul energiei. Aș vrea să mai menționez un lucru în încheiere. Dependența energetică nu depinde neapărat de resurse, așa cum se spune deseori. E vorba aici și de resursele financiare disponibile și, în special, în Europa, aceasta este adevărata problema, pentru că în sectorul energiei, și nu vorbesc aici doar sistemele inteligente de energie și economiile de energie, avem nevoie de o mie de milioane de euro de investiții. De asemenea, deși am introdus al doilea și al treilea pachet al energiei, foarte multe legislații, obiectivul de 20% pentru 2020, 50% pentru uh, 2050, 95% pentru mai departe, indiferent ce fel de obiective am introdus în ultimii ani, investițiile pe scară largă nu s-au făcut încă în acest sector și trebuie să fim conștienți de faptul că atât timp cât nu avem investiții, nu putem face multe schimbări. Pentru că, până la urmă, nu legislația, nu documentele, nu tot ceea ce facem noi aici va face o schimbare, ci implementarea unor adevărate proiecte. Și aceasta este o adevărată provocare pentru factorii de decizie să-și dea seama că nu trebuie doar să vorbim, ci să trecem și la acțiune și la implementare. Acesta este singurul lucru care poate ajuta până la urmă familiile și cetățenii europeni. Un alt element important care trebuie uh, menționat aici. Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul energiei. Tratatul de la Lisabona arată că energia nu este de competență europeană și acest lucru face ca lucrurile să fie și mai dificile. Avem tot felul de alte politici, politica de mediu, politica de piață internă, de concurență și așa mai departe, care sunt la nivel european. De exemplu, atunci când uh, avem o sticlă de apă în față, există multe responsabilități care sunt la nivel național și altele care sunt la nivel european. De exemplu, să vedem ce energie s-a utilizat, asta este la nivel național și mm, problemele de mediu, cum a fost făcută această sticlă, sunt la nivel european. De aceea avem nevoie de o competență europeană pentru că nu putem atinge niciun obiectiv, indiferent cât de ambițios și cât de frumos, dacă parlamentele naționale nu fac eforturi în acest sens. De aceea vă mulțumesc că ați venit aici aici. Uh, vă salut prezența dumneavoastră și sper că în felul acesta să avem o Europa mai sigură, mai curată pentru toată lumea și nu doar pentru industria pe scară largă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Ișvan Ioja, de la Adunarea Națională a Ungariei. Vă mulțumesc! și mă bucur că pot să vă spun ceva despre acest subiect care este de o importanță strategică. Vreau să încep acolo unde a, a, s-a oprit uh, Edith Herzog. Din păcate, energia nu este parte directă din politica europeană, cum au spus de fapt mai mulți colegi, ceea ce prezintă și dezavantaje. Eu cred că și în domeniul energiei este adevărat că avem nevoie de mai multă Europa, că aceasta ar aduce avantaj. Să ne gândim la piața gazului. Acolo nu exploatăm încă toate uh, avantajele pe care ni le-ar da o piață unică. Însă, în ceea ce privește eficiența energetică, vreau să o contrazic pe Edi, cel puțin în ceea ce privește nivelul regional. Datele arată că uh, ultimele 12 state membre care au aderat la Uniunea Europeană nu au nici măcar, nu au ajuns nici măcar la jumătate um, în ceea ce privește eficiența energetică, jumătate din eficiența energetică a celorlalte 15 state. Deci, diferența este foarte, foarte mare. Uh, și e, a, asta înseamnă foarte, foarte mult și pentru aceste 12 state și pentru întreaga Uniune Europeană. În orice caz, noi ne dorim o susținere din partea comunității pentru a ajunge la uh, compensarea acestei diferențe. De asemenea, vreau să mă refer la ceva ce a fost menționat și de domnul Buzek, și anume susținerea comunitară, susținerea cercetării la nivel comunitar. Există diverse domenii în domeniul energetic. Mă gândesc la energia de fuziune, dar și la alte uh, domenii, cum ar fi energia geotermală și exploatarea potențialului acestora. Uh, dată fiind caracteristicile geografice, Ungaria are uh, posibilități foarte bune în domeniul de geo, uh, energie geotermale, însă noi nu avem instrumentele financiare și cercetarea necesară pentru a face progres în acest domeniu. De aceea, cred că este și în ceea ce privește energia geotermală, ar fi foarte bine dacă ar exista efortul de cercetare la nivel european. Colegul nostru din România a spus că există o concurență foarte mare în acest domeniu și numai în 10-12 ani vom ajunge la obiectiv. De aceea trebuie să monitorizăm cu mare atenție ceea ce fac concurenții noștri. Pentru că foarte ușor putem să ajungem într-o situație uh, în care noi să fim de fapt în urmă, uh, de unde credeam că ne aflăm pe poziție de lider în concurența globală. Și vreau și aici să repet ceva ce a spus domnul uh, Buzek. Domnul Jacques Delors um, este cel care a uh, anunțat, a lansat subiectul obligațiunilor euro, uh, un aspect legat de securitatea Uniunii Europene, dacă Uniunea Europeană se va decide să emită obligațiuni euro, euroobligațiuni, atunci uh, am putea să punem la dispoziție instrumente financiare pentru diverse proiecte în domeniul energetic. am putea să facem acest lucru mult mai bine prin uh, euroobligațiuni decât uh, prin instrumente strict statale, când guvernele încearcă să găsească modalități de a sprijini întreprinderile naționale. Așadar, în concluzie, eu cred ferm într-un sistem inteligent energetic. Mai mulți uh, profesori pe care îi cunosc în Ungaria se ocupă de acest uh, subiect și Există deja proiecte pilot și rezultate uh, în cercetare. Eu cred că acesta este, acesta este un subiect de viitor și de aceea este foarte important să utilizăm toate posibilitățile pe care putem să le exploatăm ca și comunitate, ca Uniune Europeană și sigur că aceste elemente trebuie să intre și în perspectivele financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Stanislav Ivan are acum cuvântul din Senatul Poloniei. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să mă refer la sistemele inteligente de energie, aș dori să vorbesc și despre termoficare, despre sistemele de încălzire. Și mă întreb dacă totuși energia neutilizată nu cumva este cea mai ieftină. Mie așa mi se pare. Și de ce? Vă dau niște exemple. Sigur că nu trebuie să uh, ne gândim la uh, o energie în care s-a investit foarte mult, pentru că e vorba de un proces îndelungat. Dați-mi voie să vă ilustrez uh, lucrurile printr-un exemplu. Uh, e vorba de încălzirea în uh, construcțiile de clădiri. A noi, la noi în țară, s-au introdus uh, sisteme de uh, protecție uh, energetică, protecție termică a uh, clădirilor care uh, duce la reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor pe termen lung. Și Rețelele de termoficare sunt uh, un element regional, după cum am spus și mai devreme. În producția de energie și în transportul de energie există o oarecare specificitate locală și a, fac apel la dumneavoastră să luați în considerare acest element. Pentru că uh, o țară ca Polonia, unde este foarte rece, este o țară care uh, se bucură de uh, rețelele de termoficare, se utilizează în acestea mai multă energie în încălzire, deci, decât uh, uh se consumă electricitate în sine. În ultimii 20 de ani, cererea de termoficare a uh, scăzut cu 40%. Și acest lucru îl datorăm introducere sistemelor inteligente de încălzire a clădirilor. Există parametri utilizați, parametri care sunt uh, diferiți de cei din rețelele de uh, electricitate. E vorba de sisteme de reglaj care au fost introduse și care uh, au uh, dat rezultate foarte bune și au redus necesitatea de energie pentru încălzire cu 40%. Ceea ce, sigur că, nu este deloc neglijabil. Și încă o dată revenind la soluțiile inteligente, rețelele inteligente și cuplarea sistemelor de rețelelor de termoficare este o problemă în uh, documentele de la nivel european n-am citit prea mult uh, despre acest lucru. Eu cred că și cuplarea acestor rețele este foarte importantă. În Polonia, de exemplu, fiecare uh, cartier de 20-30 de mii de locuitori are propria rețea propria rețea de termoficare și de aprovizionare cu apă caldă. Însă, finanțarea acestor infrastructuri este o mare problemă. De aceea, trebuie să uh, cuplăm aceste rețele pentru a putea exploata efectele de sinergie obținute. Deci, dacă cuplăm aceste rețele la nivel local, atunci vom, uh, vom avea o mult mai bună aprovizionare cu energie. Îmi cer scuze că m-am cam lungit. Doamna Ford. Mulțumesc, dragi colegi. Îmi cer scuze că nu am putut participa la o mai mare parte a dezbaterii din această după-amiază, deoarece a trebuit să fiu prezentă la voturi și dezbateri în altă parte. Însă, Dezbaterea privind energia este foarte importantă. Eu sunt raportor pentru Parlamentul European pe tema gazului și petrolului offshore. Parlamentul se ocupă și uh, m-a auzit, se întreabă vorbitoarea, da? Această parte a dezbaterii se referă la soluții mai inteligente pentru a gestiona cererea în sisteme uh, comunitare. Sigur că e foarte important să analizăm cererea, dar la fel de importantă este și securitatea aprovizionării. Diversitatea și concurența vor uh, încuraja securitatea aprovizionării, astfel vom face față provocărilor. Dezbaterea de la care vin a analizat chestiuni referitoare la finanțare cum anume facem rost de bani pentru finanțarea pe termen lung a ceea ce dorim cu toții să vedem în privința utilizării energiei și securității aprovizionării cu energie. Foarte adesea mă întreb dacă nu cumva noi în Europa complicăm obținerea de bani pentru finanțarea proiectelor pe care ni le dorim și cum anume putem să înlesnim această lacună care există între visele și dorințele noastre și proiectele chiar care uh, ajung să se dezvolte pe teren. Dacă dorim astfel de investiții pe termen lung, e evident că și investitorii doresc să aibă proiecte pe termen lung în care să investească. Așadar, când ne gândim la energie, trebuie să ne gândim și la sursele de finanțare pentru aceste proiecte și să ne întrebăm dacă nu cumva în Europa există bariere în sectorul financiar sau le, pe plan legislativ sau de altă natură. Bariere în calea investițiilor în infrastructura necesară pentru satisfacerea nevoilor energetice. Când discut cu investitorii, îmi spun că o parte din grijile lor este reprezentată de nesiguranța din mediul reglementativ. Ei consideră că există nesiguranță pe termen lung, privința proiectelor pe termen lung. Deci noi aici, în Parlamentul European, avem această responsabilitate și cred că trebuie să colaborăm cu diferitele state care au diferite nevoi pentru a crea o bază cât mai stabilă. Sigur că noi trăim într-o lume nesigură, dar trebuie să creăm o bază cât mai sigură pentru a ne asigura că investițiile publice și cele făcute de sectorul privat pot să ajungă la infrastructura noastră energetică ca să ne împlinească visurile de diversitate energetică și de asigurare a aprovizionării energiei la, pentru cetățeni. Mulțumesc. Domnul Vit, dr. Wittmann din Austria. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să revin la ceea ce a spus colegul nostru, domnul Ivan din Polonia. S-a referit la încălzirea clădirilor și la acest subiect foarte important. Într-adevăr, se pot face uh, niște economii foarte importante de energie, până la 50, 60, 70% se creează locuri de muncă și sigur că e foarte important e să fie pusă în aplicare astfel de proiecte. Uh, acest lucru se întâmplă și în Austria. Și vreau să revin la această discuție uh, gaz, petrol, uran și, dacă îmi permiteți, toate acestea pe care le-am menționat sunt uh, niște resurse limitate care se vor termina. Deci e nevoie acum de. avem nevoie de tehnologii care să ne permită să utilizăm pe o perioadă cât mai lungă aceste resurse. Dar uh, Uh, poate că nu ar trebui să investim atât de mulți bani în niște resurse limitate, ci în niște resurse care să nu se termine. Pentru că există și studii care spun că consumul de gaz va scădea, pentru că unde este utilizat uh, gazul? În uh, menajuri, în industrie, dar noile tehnologii duc la scăderea consumului de gaz și dacă vrem să credem la 30, creștem la 30% uh, obiectul de protecție uh, climatică, atunci putem să facem și niște uh, economii de 14,1 miliarde de euro la importuri de gaz. Și această dependență de uh, uh, exteriorul uh, Europei, prin aceste rețele europene, pierdere de locuri de muncă, sunt uh, uh, acestea sunt pericole adevărate pentru dezvoltarea noastră economică. Deci noi, practic, în Uniunea Europeană distrugem locuri de muncă și uh, împiedicăm creșterea economică dacă uh, dacă ducem, dacă vrem să avem aceste mari coridoare prin care să importăm tot timpul uh, combustibil. Pentru că noi vrem, într-adevăr, vrem uh, coridoare europene, vrem să se transporte energie, dar numai dacă acest lucru nu duce la pericole nucleare, nu duce la dependența Europei și la pierderea de locuri de muncă. Am văzut ce s-a întâmplat în, uh, la Fukushima. Dacă s-ar uh, întâmpla un astfel de accident în Europa, sute de mii de oameni ar trebui să fie evacuați. Și cine ar uh, suporta costurile? Deci, vă rog să luăm în considerare aceste lucruri și să uh, punem pe picioare un plan pragmatic și bine gândit pentru um, uh, centralele uh, atomice din Europa, pentru că există peste 100 de centrale care trebuie să um, facă obiectul unei politici realiste, pentru că, de fapt, nu e atât de mare cota de energie atomică în, cota, în uh, întregul uh, consum de energie. Și trebuie să ne întrebăm de ce nu e posibil să, um, să um, renunțăm treptat la energia atomică, pentru că dacă avem economiile de care v-am uh, menționat, 14 miliarde de euro, acestea pot să fie utilizate pentru a investi în noile tehnologii. În ceea ce privește reglementarea, concurența este foarte bună, dar ea foarte adesea se oprește la, fran- la granițe. Pentru că în Austria vedem că nu există o concurență uh, în privința energiei electrice, de exemplu, pentru că există uh, domenii care nu sunt reglementate și mi-aș dori ca Comisia să intervină mai mult sau la nivelul uh, statelor, la nivelul guvernelor să se uh, intervină mai mult pentru a se deschide piețele, pentru ca să se poată să existe o concurență. Pentru că, într-adevăr, este important randamentul, este important ca și la nivel economic să fie rentabil să fie rentabile tranzacțiile cu energie, pentru că așa vor, crește, vor scădea prețurile pentru consumatori. Și um, amestecul de energie, mixul energetic, este o chestiune uh, națională, dar uh, radiațiile nu sunt, nu se opresc la granițe, radiațiile sunt transfrontaliere. Puteți să uh, investiți cât vreți în mixul dumneavoastră energetic, fiecare țară, însă când ne gândim la radiații, acesta reprezintă un pericol pentru întreaga Uniune Europeană și pentru viitorul nostru al tuturor. Mulțumesc! Acum vreau să vă aduc aminte că discutăm despre energia inteligentă și trebuie să uh, fim atenți pentru că nu vrem să reintrăm în dezbaterea pe marginea energiei atomice, uh, pentru că atunci vom ajunge la o uh, dezbatere politică de principiu care, uh, în care sunt poziții foarte diferite. Vreau să-i dau cuvântul domnului Iulian Iancu din România. Mulțumesc foarte mult. Cred că este un punct extrem de important și aș vrea să subliniez câteva lucruri <clears throat> asupra cărora nu s-a făcut referire. Respectiv, energia inteligentă presupune analiza rețelelor energetice ca rețele vii. Pentru a avea rețele vii înseamnă o, un înalt nivel investițional în noile tehnologii. Avem două provocări. 1. Creșterea consumului de energie <clears throat> și după estimările Agenției Internaționale a Energiei, consumul de energie electrică se va dubla de la 18.000 de teravați la aproximativ 34.000 de teravați oră. Aceasta înseamnă un efort investițional de 21 de trilioane de dolari în acest caz numai europa dacă ar trebui să și suplimenteze să și realizeze consumul suplimentar de energie din surse regenerabile ne ar trebui un drum de la Bruxelles la Beijing numai cu turbine eoliene și 50.000 de stadioane de fotbal numai cu panouri fotovoltaice pe lângă acestea se presupune aparatură de telecomandă sistem scada de la distanță și aparatură până la nivelul consumatorului care să îi permită acestuia să și controleze consumul de energie. în aceste condiții prima provocare resursa umană uniunea europeană se confruntă cu o problemă crucială îmbătrânirea populației și doi lipsa apetitului tinerei generații spre facultățile tehnice. cred că fiecare stat membru se confruntă cu o deprofesionalizare și cu lipsa expertizei în domeniul energetic. domeniul energetic presupune o expertiză specială cu atât mai mult rețelele inteligente. Deci avem o problemă în ceea ce privește vulnerabilitatea resursei umane. Doi, congestia în ceea ce privește producția tehnologică. Noi trebuie să înlocuim în fiecare an 25% din capacitățile existente. Trebuie să îmbunătățim rețelele de transport. Trebuie să introducem noile tehnologii și sistemele automate a treia mare vulnerabilitate resursa financiară. s au dat aici două exemple <clears throat> și aș vrea să le subliniez privind alimentarea cu energie termică. După părerea mea, este domeniul abandonat în ultimii 20 de ani la nivelul statelor și în special celor din centru și sud-estul Europei. Ce s-a pierdut? S-a pierdut în primul rând piața locală de energie termică, populația fiind obligată să se deconecteze datorită insuportabilității prețurilor. <clears throat> Aceste lucruri presupun, după opinia specialiștilor din domeniul energetic, făceam referire la acel studiu al Consiliului Mondial al Energiei, ca o primă prioritate eficiența energetică. Acest studiu a fost făcut la nivelul 84 de state la nivel mondial. Au considerat că eficiența energetică este prioritatea numărul unu a investitorilor la nivel mondial în domeniul energetic. În state precum România, potențialul de reducere este de 50%. România consumă în clădiri 40% din consumul de energie electrică. Dar consumul de energie electrică în special pe perioada de iarnă reprezintă șaptezeci din bugetul unei familii deci cred că este obligatoriu să la nivel european să inventăm acele mecanisme financiare de transfer al tehnologiilor avansate și mă refer la cogenerarea de înaltă eficiență dinspre vestul europei spre centrul și sud estul europei pentru statele vest europene reprezintă export pentru centrul și sud estul europei înseamnă înaltă eficiență în utilizarea materiilor prime energetice e doar nevoie de o viziune unică și de comunicare în interiorul uh, uh, statelor membre cu atât mai mult cu cât ele asigură în fapt dezvoltarea și echilibrul la nivelul balanței energetice. doi se impune un observator energetic național cu o reprezentanță la nivel național. Avem nevoie de o monitorizare a tuturor parametrilor pentru a putea fi baza stabilirii proiectelor strategice esențiale. Și trei, depistarea și identificarea mecanismelor financiare de transfer a acestor tehnologii de la, între statele membre și de valorificare ca principală pârghie piața emisiilor de dioxid de carbon. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Dalis Alfonsas Paracauzas din Lituania. Vă rog, domnule. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să fac un comentariu la spusele domnului Wittmann din Austria. În primul rând, aș vrea să prezint ideea că atunci când vorbim despre siguranță nucleară, ar trebui să vorbim nu doar despre gestiunea centralelor nucleare, ci și despre centrale nucleare care sunt construite foarte aproape de granițele Uniunii Europene. Belarusul și Rusia au de gând să construiască două noi astfel de centrale nucleare la doar 30 de kilometri distanță față de Lituania, deci față de granița europeană. Și după tragedia de la Fukushima, cu toții știm foarte bine că energia nucleară nu este atât de sigură precum credeam sau precum ni se spusese în ultimele două decenii. În cazul în care ar avea loc alte accidente pe viitor în centrale, la centrale nucleare din Rusia sau din Belarus, contaminarea ar ajunge în Marea Baltică și în râurile din Lituania și aceasta ar însemna ca Danemarca, Suedia și toate celelalte țări europene să fie afectate. Iată de ce cred că serviciile Uniunii Europene și instituțiile europene ar trebui să aibă o atitudine proactivă în aceste condiții, pentru că Lituania, nu, Lituania singură nu poate face față acestei probleme de siguranță nucleară și nu poate singură nici să se ocupe de siguranța nucleară a întregii Uniuni Europene. Și de ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că situația uh, nici în Belarus, nici în Rusia nu este foarte, foarte fericită. Mulțumesc. Odi. Mulțumesc. Îi dau cuvântul colegului nostru, domnul Odi. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre infrastructuri în cadrul temei de aprovizionare cu energie. Uniunea Europeană este practic în concurență cu alte continente, însă diferența este că noi suntem o uniune de state și ceilalți rivali ai noștri sunt uh, națiuni. Suntem uh, în concurență practic cu Statele Unite, cu China, cu India, Brazilia și așa mai departe. Deci noi, ca Uniune de State, trebuie să vedem care este întâi realitatea europeană și fiind vorba aici despre infrastructuri ale energiei, care sunt un element al competitivității continentului european, aș vrea să prezint aici o idee și anume problema gestiunii și a viitorului acestora. De la liberalizarea pieței energiei, nu mai știm foarte bine uh, care sunt rețelele și cine sunt proprietarii acestor rețele. Domnule președinte, am avut o ședință în legătură cu investițiile necesare în infrastructură energetică și acolo erau prezenți foarte mulți specialiști, erau uh, reprezentanții ai marilor companii de gaze, gaz de France și așa mai departe și am pus întrebarea cine este proprietarul rețelelor, pentru că nimeni nu mai știe practic răspunsul la această întrebare. Și dacă mâine, de exemplu, o companie precum Gazpromul începe să cumpere astfel de rețele energetice, cine va împiedica acest lucru? Aș vrea să atrag atenția asupra acestei chestiuni pentru că cetățenii noștri cred că nu îi mai reprezentăm așa cum trebuie. Noi reprezentăm cetățenii europeni și cred că una dintre datoriile noastre este să asigurăm calitatea, siguranța, interconectarea rețelelor între statele membre, independența politică a proprietății rețelelor și Trebuie să oferim această asigurare cetățenilor noștri. De aceea mă întreb dacă n-a venit oare momentul să negociem cu operatorii de pe piață astfel încât ansamblul rețelelor europene să aparțină unei mari societăți europene a rețelelor de energie care să aibă obligația de a face investiții, de a menține interconectările, să aibă o autoritate în ceea ce privește tarificarea, costurile care să asigură o anumită solidaritate și să ne ofere o garanție în sensul unei mai bune competitivități, în sensul că fiecare cetățean este, este deservit cu cele mai bune servicii și cu cel mai bun raport uh, cost-beneficii, ținând cont și de solidaritatea necesară, că avem cei mai buni ingineri, la nivelul cel mai înalt și aceasta pentru a putea asigura viitorul continentului. Aceasta nu înseamnă că concurența între operatori în ceea ce privește funcționalitatea și distribuția de energie n-ar rămâne în continuare valabilă. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc! Mai am un ultim vorbitor înscris pe listă, domnul Johan Hell. Mulțumesc! domnule președinte. În cadrul celor două dezbateri am vorbit despre două teme esențiale, aprovizionarea cu energie și pentru a face un rezumat al dezbaterii anterioare, spuneam că avem nevoie de o siguranță a aprovizionării, ținând cont în special de care este viitorul energiei nucleare în Uniunea Europeană. Aceasta este o dezbatere pe care va trebui să o avem. Un al doilea punct la care aș vrea să fac referință este cel al cercetării și al noilor tehnologii. S-a spus aici că s-ar putea face foarte multe economii de energie dacă am face investiții în domeniul infrastructurilor pentru ca ele să fie adaptate. Ei bine, tocmai grație procesului de dezvoltare și cercetare putem ajunge la astfel de proiecte și face economii, de exemplu, în ceea ce privește toată aparatura electrică, motoare, aparatele care sunt uh, pe stand-by și așa mai departe. S-ar părea că o mare centrală termică de pe Dunăre s-ar putea să, ar putea să uh, nu mai producă energie electrică dacă n-ar menține în stand-by tot felul de aparate electrice. Așa că avem nevoie de aparate mai eficiente pentru a consuma mai puțin. Mulțumesc! Doamna Herzog are cuvântul acum pentru că dânsa este raportorul pe această temă. Vă rog. Make some summary point. Mulțumesc. Am să încerc să rezum înainte de încheierea conferinței. Din păcate, eu trebuie să vă părăsesc pentru că trebuie să desfășor niște negocieri și am să încep de unde încheiasem la ultima mea intervenție. E nevoie de cercetare și dezvoltare și de aceea la nivel european am decis să adoptăm un plan strategic privind tehnologia, cel de-al treilea plan numit SET. Și atunci când am adoptat planul SET, raportor fusese domnul Ierzi Buzek, care era doar un membru al Comisiei ITRE, eu eram raportor din umbră din partea socialiștilor, uh, și costurile estimate pentru planul SET erau 10 miliarde de euro. Atunci Parlamentul European a spus, bun, Uniunea Europeană trebuie să uh, vină cu 4 miliarde din aceste. Astăzi, astăzi prețurile ar fi de 80 de miliarde pentru același proiect. Așadar, prețurile cresc, însă trebuie să acționăm, trebuie să finanțăm planul SET uh, trebuie ca el să se realizeze pentru a se investi în cercetare și dezvoltare. Și vreau să menționez două lucruri. Obiectivul nostru comun de a îndepărta barierele de reglementare, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național, sunt foarte importante și vreau să adaug aici și nivelul local, și anume autorizarea, care face parte din proiectul de investiții și foarte adesea reprezintă o barieră gravă. Domnul Ioja a menționat euroobligațiunile și taxa pe tranzacții financiare. Parlamentul European este pentru acestea cu obiectivul de a genera resurse financiare suplimentare. Pentru că statele membre nu doresc să dea mai mulți bani Uniunii Europene. De aceea bugetul Uniunii Europene este limitat. Și apropo, ministrii de finanțe din fiecare stat au o poziție foarte critică în acest sens și cred că trebuie să vă gândiți cu toții dacă ministrul de finanțe din țara dumneavoastră acordă prioritate economisirii de energie. Acordă sau nu acordă? Pentru că dacă nu, nu vom reuși niciodată să facem investițiile necesare. Un alt lucru important. Trecerea la contoare inteligente nu se pot face economii cât timp nu se măsoară ce se consumă și contorul inteligent este un proiect minunat. Trebuie să uh, se măsoare, să se mute contoarele care măsoară consumul de energie și chiar și de apă din uh, pivnița fiecărei locuințe, din cel mai ascuns codlon și să se pună la vedere, pentru că așa va vedea fiecare cât cheltuiește pe energie. Pe cei mai mulți cetățeni nu interesează consumul de kilojoule pe oră și așa mai departe. Însă, dacă cheltuiesc acum pe energie un euro pe oră, eu vreau să știu uh, pe ce îl dau și dacă pot face economii. Trebuie să uh, trimitem, să facem, să se uh, adopte contoarele inteligente în toate gospodăriile. Cred că trebuie să organizăm mai multe conferințe de acest tip. Trebuie să găsim o cale de întâlnire între legiuitorul european și legiuitorii naționali ca să ajungem la obiectivele finale și anume să ameliorăm viața cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim, doamnă Herzog. Acum îi dau cuvântul domnului Covaci. Și președinția are apoi ultimul cuvânt în această rundă de discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să, aș prefera să am ultimul cuvânt. Kérde la másikat, kérde la Rogánét. Yeah, this works. So. Se pare că există o problemă tehnică cu microfonul care nu funcționează. Acum, da, mulțumesc, domnule președinte. Spuneam că, dacă îmi permiteți, președinția va avea ultimul cuvânt și voi face aceasta în limba maghiară, în limba mea maternă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. A fost o adevărată plăcere să particip la această dezbatere în această după masă. Pot să vă asigur că atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al deciziilor politice, și noi avem dezbateri similare și vom continua în acest fel până la sfârșitul mandatului nostru. Iar uh, toate chestiunile care au fost prezentate în cadrul acestei dezbateri le vom transmite mai departe pentru a, uh, ca ele să ajungă pe masa de lucru a miniștrilor cu competențe în acest domeniu. La uh, prima dezbatere s-a pus o întrebare și aș vrea să reacționez la aceasta. S-a întrebat dacă într-adevăr e nevoie de dezvoltarea infrastructurilor europene așa cum este prevăzut acum. Din partea președinției pot să vă spun că noi considerăm că nu este vorba aici de mm, un plan uh, superficial și fără sens. Nu, există o adevărată dependență energetică față de exterior și rezervele de energie s-ar putea transmite, de exemplu, de la o regiune la alta, de, dintr-un capăt uh, în celălalt al continentului european și aceasta reduce a, uh, nevoile de energie. Dezvoltarea infrastructurii pentru a pune la oaltă aceste rezerve pe care le avem, ni se pare esențială. Și în acest program de dezvoltare al infrastructurilor există o primă perioadă care se face doar prin finanțarea pieței. În cadrul acestei prime perioadă, piața poate interveni și poate finanța. Însă, vreau să spun încă o dată, e nevoie de această prioritate la nivel european pentru ca obiectivele noastre să devină realitate. Acum, s-a vorbit despre valoarea adăugată. Noi considerăm că toată lumea este de acord că energia cea mai ieftină este cea care nu este utilizată. Însă, în plus față de aceasta, în ceea ce privește rețelele electrice, este esențială siguranța acestor rețele pentru că aceasta are o influență directă în stabilitatea uh, sistemului de energie. Și această stabilitate a rețelelor poate fi îmbunătățită dacă consumatorul, utilizatorul final, are garanții în sensul că nu doar va participa la consum, ci că poate și produce o parte care să se reîntoarcă în această rețea. E nevoie de mecanisme de susținere în acest sens. O altă idee importantă este cea a platformelor inteligentă și a contoarelor inteligente. Această idee este o valoare paneuropeană care trebuie să fie comunicată mai intens. În ceea ce privește rețelele inteligente, în cadrul dezbaterilor tehnice pe care le-am avut pe această temă, a apărut o chestiune foarte importantă. În afară de rețelele inteligente, pentru a putea promova interacțiunea între utilizatori și companiile care furnizează energia, și de asemenea ar trebui să se permită utilizarea energiilor regenerabile prin aceste rețele inteligente. Un alt element important care cred că aici n-a fost discutat sau, mă rog, nu a fost discutat în mod direct în această dupămasă este acela de a vedea când vom avea în sfârșit um, instrumentele electronice, instrumentele digitale, pentru că și acestea au o influență directă asupra nevoilor de energie. Iar piețele energetice sunt interconectate între ele, o decizie pe care o ia un stat membru are efecte imediate asupra piețelor de energie ale celorlalte state membre și, de asemenea, asupra vieții de zi cu zi a consumatorilor din alte state membre. De aceea trebuie să ținem cont de faptul că aceasta influențează competitivitatea Uniunii Europene și aici este importantă nu doar chestiunea energiei nucleare, ci și problema deșeurilor. E adevărat că o bună parte a societății europene este împotriva reciclării acestor deșeuri, de exemplu împotriva incinerării deșeurilor nucleare, dar noi considerăm că pentru a lua decizii trebuie să avem o dezbatere cât mai largă, trebuie să căutăm să ajungem la un adevărat consens pentru a avea o abordare globală. Doar în felul acesta putem contribui la dezvoltarea comună a Uniunii Europene și ne putem menține competitivitatea. Mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc domnului secretar de stat Covaci și mulțumesc tuturor celor prezenți pentru aceste contribuții foarte interesante și utile. Uh, contribuțiile au uh, subliniat diverse aspecte și abordări ale acestui subiect. Și acum, în încheiere, aș dori să subliniez faptul că eu sunt convins astăzi a reieșit în discuție că există un punct de vedere comun, și anume sistemele energetice trebuie să fie conectate. Sigur că există uh, multe argumente în acest sens și cei care nu sunt siguri dacă uh, aceasta ar duce la reducerea dependenței și ei au subliniat că interconectarea este foarte importantă pentru a crește competitivitatea la nivel european. Și toată lumea a spus că trebuie redusă dependența Europei de energia din afară. Și aceste persoane au subliniat de asemenea că interconectarea în interiorul Uniunii Europene este foarte importantă în acest sens. Dacă suntem cu toții de acord, atunci, azi, la sfârșitul acestei discuții, putem să reținem acest lucru. Și pentru a asigura conectarea acolo unde este posibil, e nevoie de alocări, de fonduri. Alocarea trebuie să se facă de la nivel european. Și pentru uh, mulți uh, dintre noi Eh, poate că e absolut nerealist să excludem în totalitate sursele exterioare Europei. Europa va fi în continuare eh, nevoită să se bazeze și pe resurse din afară. Obiectivul este, poate fi doar acela de reducere, al, eh, reducere a cotei. Însă, Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la oportunități, la modalități alternative de obținere a energiei. Și încă un lucru vreau să-l mai spun referitor la competențe. Într-adevăr, Parlamentul Național, Parlamentele Naționale, Parlamentul European uh, au competențe diferite și în mixul energetic al fiecărei țări, există și o anumită, uh, o anumită cotă care este impusă de la nivel european. De exemplu, obiectivul pentru energiile regenerabile a fost stabilit la nivel, la nivel european. În ceea ce privește energia nucleară, sigur că trebuie să existe acum dezbateri și să regândim uh, politica noastră în lumina accidentului de la Fukushima. Uh, dar există și alte elemente care sunt foarte importante. Utilizarea biomasei sau utilizarea uh, instalațiilor de ardere și acestea uh, lansează dezbateri la fel de animate. Sau uh, faptul că uh, de exemplu, în anumite state se, construiește, se construiesc uneori uh, instalații de ardere a deșeurilor la, lângă graniță. Acestea de obicei duc la dezbateri foarte uh, animate, sunt subiecte foarte controversate. Important este însă să găsim ceea ce ne unește. Și partea a doua a discuției, din păcate, uh, din cauza lipsei de timp, nu am putut să o aprofundăm așa de mult cum am uh, cum fi vrut. Și ar fi putut, ar fi putut să discutăm și alte lucruri pentru că rețelele inteligente sunt foarte importante din multe puncte de vedere pentru viitor. Mă gândesc mai ales la contoarele inteligente. Există multe state membre astăzi unde foarte desea se uh, contorizează în mod forfetar uh, consumul de electricitate sau de, de apă. Uh, în orice caz, um, acest lucru nu duce deloc la uh, responsabilizarea oamenilor și la dorințelor de a economisi energie. De aceea, contoarele, importan- contoarele um, inteligente sunt foarte importante și în ceea ce privește uh, reducerea consumului și în ceea ce privește protejarea mediului. Rețelele, sistemele energetice inteligente trebuie să fie un obiectiv de promovat la nivel european. Eu uh, sunt sigur că și aceasta poate să fie o, o concluzie la care vom reveni din nou și nou. Țările care vor avea președinția Uniunii Europene sper să continue aceste demersuri. Aceasta a fost așadar uh, uh, maniera mea subiectivă de a rezuma discuția de astăzi și Acum am să dau cuvântul mai departe domnului Andraș Chiurc, membru al Parlamentului European, pentru a face un rezumat poate mai obiectiv. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să uh, fiu parte a acestei discuții, discuție de peste trei ore. Uh, cred că este destul de greu să faci un rezumat scurt al acestei discuții. Pe de altă parte, însă, sunt uh, sunt sigur că este firesc, pentru că nu ne aflăm într-o situație simplă. Și um, eu sunt un politician care se dorește a fi responsabil și de aceea particip la această discuție și de aceea vreau să fac un rezumat în acest uh, spirit. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Parlamentele Naționale care cu siguranță au foarte multă treabă acasă și totuși au venit astăzi aici pentru a participa la această reuniune care este foarte importantă pentru noi cei din Parlamentul European. Vreau să mulțumesc călduros celor care au rămas până la sfârșitul dezbaterii și cred că a fost o decizie foarte bună din partea Parlamentului European și, de asemenea, adunării naționale a Ungariei să discutăm astăzi despre energie în aceste timpuri de criză economică. Poate unii ar spune că e momentul să discutăm despre finanțe, dar eu cred că energia este unul dintre domeniile strategice în Europa, de importanță strategică. Am auzit și uh, părerea uh, președinției maghiare, care Uh, a fixat pe lista priorităților sale energia. Deci mă bucur că subiectul acestei reuniuni a fost domeniul energetic. Sigur că astăzi ni se pare absolut um, firesc acest lucru. Recent a avut loc o reuniune a Consiliului care a avut ca unic subiect energia, domeniul energetic, E prima dată când se întâmplă așa ceva. În anul 2004, când uh, s-au uh, alăturat Uniunii Europene ultimele state, noile state membre, spune vorbitorul, atunci eu am devenit membru al Parlamentului European și al Comisiei ITRE. Comisia ITRE nu era foarte populară în momentul de în, la momentul acela, nu se afla în lumina, în lumina reflectoarelor, ca să spun așa. Însă, în uh, acești uh, ani s-a elaborat strategia europeană în domeniul uh, energiei, care, la care s-a făcut referire de mai multe ori în ultimele ore. Aici, în primul rând, se pune accentul pe siguranța aprovizionării cu energie, pe durabilitate și pe prețul accesibil. La momentul acela, deci, aceste subiecte nu erau foarte populare Însă, între timp, au avut loc evenimente care uh, au impulsionat dezbaterea pe aceste subiecte. A crescut foarte tare prețul uh, petrolului, uh, a avut loc uh, criza uh, economică. Și partea bună în toate acestea a fost faptul că uh, strategia energetică a formulat niște uh, abordări foarte bune orientate spre soluții. Deci în acești uh, ani uh, grei uh, am reușit să adoptăm o strategie s-au adoptat o serie întreagă de acte, de norme europene. Așadar, am făcut mari progrese în ceea ce privește drumul nostru către o piață unică a energiei. Sigur că se pune întrebarea acum dacă putem să ne relaxăm, să ne culcăm pe lauri. Sigur că nu. Conferința, întâlnirea noastră de astăzi arată acest lucru. Am inițiat strategia necesară, am uh, orientat-o către obiective, însă acum trebuie să fie pusă în aplicare la nivel uh, uh național, deci trebuie transpusă în dreptul național și, în al doilea rând, trebuie să fie pusă în aplicare în practică. Și pentru acestea, munca Parlamentului European nu este suficientă. Trebuie să recunoaștem acest lucru. În ultimii ani, împreună cu domnul Royal și cu ceilalți membri din Comisia ITRE, am contribuit foarte mult la această strategie, la legiferarea la nivel european. Însă acum, în faza de punere în aplicare, parlamentele naționale sunt cele și guvernele naționale sunt cele care trebuie să uh, acționeze. De aceea, pentru că e nevoie de voință politică, este atât de importantă această întâlnire de astăzi cu colegii din parlamentele naționale și uh, sper că astfel se va crea și consolida voința politică necesară pentru punerea în aplicare a strategiei energetice. Pentru mine, acesta este cel mai important element uh, pe care l-am simțit, de fapt, în contribuțiile colegilor uh, din Parlamentele Naționale. Această voință politică. Punerea în aplicare este foarte importantă. Să ne gândim la cel de-al treilea pachet al energiei. Aici mai avem foarte mult de lucru. Însă, nici cea mai bună legislație nu este, uh, nu este suficientă dacă nu este pusă în practică. De aceea este nevoie, uh, este nevoie și de infrastructură, este nevoie de, de conductele necesare. Așa cum s-a spus astăzi, infrastructura internă, infrastructura europeană, o infrastructură energetică de calitate și inteligentă. Dacă îmi permiteți, Aș uh, concluziona acum uh, rezumând punctele cele mai interesante. În ceea ce privește uh, infrastructura externă și coridoarele energetice, cred că în dezbaterea de astăzi a reieșit foarte clar că statele membre se găsesc în situații foarte diferite în ceea ce privește posibilitatea de a-și uh, diversifica mixul energetic. Pentru că resursele de uh, de gaz, de petrol sunt uh, diferite. Anumite uh, țări, țările baltice, de exemplu, sunt uh, foarte dependente de Rusia. Țările din centrul Europei, de asemenea, sunt dependente de Rusia. În același timp, așa cum au spus colegii noștri din Italia, în Italia Uh, este o dependen există dependența de Africa de Nord. Deci, e foarte clar că atunci când vorbim despre diversificarea și de găsirea de noi uh, resurse, de noi surse de gaz, de exemplu, um, nu e importantă sursa către care ne îndreptăm, ci diversificarea în sine este foarte importantă. Uh, și vreau să vă dau câteva exemple de diversificare. În primul rând, sigur că vreau să amintesc proiectul Nabucco, care a fost menționat de mai multe ori astăzi. Eu sunt convins că proiectul Nabucco va fi un coridor energetic util pentru Europa. Nu sunt de acord cu domnul Orotski și eu cred că uh, acesta ar fi o soluție mai bună decât South Stream. Sigur, cel mai bine ar fi dacă ambele proiecte ar fi realizate în cele din urmă dar trebuie să ne gândim și la diversificarea surselor, nu doar a canalelor de livrare. Și pentru Europa Centrală și de Est, sigur că ar fi mai bine să își poată procura gazul și din Marea Caspică, nu doar din Rusia. Deci nu doar canalele sunt importante, ci și sursele, partenerii, furnizorii sunt importanți. Și din punctul de vedere al diversificării, sigur că și terminalurile de uh, gaz natural lichefiat sunt foarte importante și acestea au fost menționate de mai multe ori și acestea ar putea să contribuie la crearea unui echilibru între cerere și ofertă. Și dacă, aceste, dacă am avea deja aceste infrastructuri externe, tot ne-ar mai trebui ceva, și anume o abordare unitară privind țările terțe o poziție unitară în uh, relație cu acestea. Poate că e un lucru evident, însă noi, în Uniunea Europeană, avem 500 de milioane de cetățeni, 500 de milioane de clienți, ceea ce ar trebui să fie un foarte mare avantaj în poziția noastră de negociere pe, uh, pe plan global. Și trebuie să fie foarte clar că atunci când vrei să discuți cu Uniunea Europeană despre livrarea de energie, atunci Uniunea Europeană um, poate să uh, se bucure de avantaje foarte serioase dacă are o poziție comună. Și m-ar bucura foarte mult dacă și președinția polonă ar continua aceste aspecte. E vorba de solidaritate între statele membre și e foarte important să subliniem solidaritatea în acest domeniu între statele membre. În ceea ce privește infrastructurile interne, mai multe persoane au spus pe bună dreptate că trebuie să avem uh, rețele interne flexibile, nu doar coridoare către state terțe. Rețelele noastre trebuie să fie conectate peste tot în Europa. Uh, cele din vest și cele din est și cele din centru și sunt convins că putem să facem acest lucru în etape. În primul rând trebuie să punem în aplicare regulile care există deja, după cum am spus și la început. Odată ce vom fi făcut asta, putem apoi să lucrăm la o mai bună utilizare a capacităților existente deci nu trebuie să extindem capacitățile, ceea ce sigur că înseamnă o utilizare um, bună a resurselor, deci nu e nevoie de investiții suplimentare. Și pasul următor va fi acela de a face noi investiții pentru a uh, extinde rețelele existente. S-au spus deja mai multe lucruri pe acest subiect. Am auzit exemple bune, colaborarea uh, statelor uh, Um, care au deja această rețea energetică pentru a reduce dependența de alte uh, surse. Dar nu avem nevoie doar de rețele, avem nevoie și de un bun cadru juridic pentru infrastructuri și de asemenea de o piață care să fie funcțională. Și aici sunt de, sunt de acord cu domnul Orățchi. Nu suntem concurenți atunci când vorbim de piața internă și de aprovizionarea cu energie, ci trebuie să fim parteneri. Trebuie de asemenea să fim solidari, pentru că numai așa poate să se nască o piață internă. Eu consider că este o mare realizare faptul că Consiliul uh, Uniunii Europene, în reuniunea sa din 4 februarie, a decis ca până în 2014 uh, să se realizeze piața internă și ca aceste insule ale energiei, aceste pete albe pe harta energetică a Europei să dispară până în 2014. Cu siguranță vor exista multe obstacole privind uh, structura, infrastructura internă și piața internă. Uh, mă pot referi aici la două care au fost menționate de colegi. Pe de o parte, autorizarea este unul dintre cele mai importante obstacole în legate de infrastructură. Există în continuare proceduri foarte îndelungate și foarte complicate, mai ales când e vorba de proiecte transfrontaliere. Trec uneori și 10 ani până la autorizare, ceea ce e absolut inacceptabil în secolul 21. Aceste proceduri trebuie să fie simplificate, trebuie să fie accelerate și trebuie să se creeze eventual un ghișeu unic și toate structurile paralele trebuie să fie eliminate. Un alt obstacol este finanțarea, respectiv lipsa de fonduri. Comisia Europeană estimează că până în anul 2020 e nevoie de 200 de miliarde de euro pentru a extinde rețelele. Aici, în Parlamentul European, am început deja să uh, colectăm datele necesare și, într-adevăr, e nevoie de investiții foarte serioase pentru a, a avea a, proiectul Nabucco. Deja e târziu să găsim fonduri pentru acest proiect și de aceea ne dăm seama că trebuie să impulsionăm și sectorul privat, pentru ca și acesta să investească. Și sigur că nici Uniunea Europeană nu poate să rămână cu mâinile în sân și Uniunea Europeană trebuie să, um, să contribuie la finanțare și pentru acest lucru e nevoie de priorități clare. 500 de priorități nu sunt, nu mai sunt priorități. Avem nevoie de un număr mic de priorități, de orientări în finanțarea acestor proiecte. De asemenea, s-a vorbit despre această rețea atunci când ea va exista, bun, cum ar trebui să arate? Și, sigur, știm cu toții că ne dorim o rețea inteligentă. Știm că există un potențial neexploatat în Europa. Se consideră că cu ajutorul sistemelor inteligente se poate economisi 10-20% din consumul de energie electrică. Domnul Ioja a menționat acest lucru. Deci, astfel, consumul poate să fie redus și se poate îmbunătăți integrarea rețelelor. 14, de, 14 miliarde de euro trebuie investite în acest demers. Sigur că trebuie creat și cadrul pentru ca aceste investiții să poată fi făcute, pentru că ele să fie atractive, rentabile și la sfârșit trebuie să ajungem la această rețea inteligentă și, sigur, trebuie să existe și sisteme de uh, contorizare inteligente. Uh, doamna Herzog a spus foarte clar că în gospodările private uh, se pot face deja economii prin astfel de contoare, pentru a-i impulsiona pe cetățeni să fie mai uh, atenți atunci când consumă energia. Până în anul 2012, conform deciziilor uh, Consiliului Parlamentului European, ar trebui să fie introduse standarde tehnice comune și până în anul 2020 poate fi uh, crescut la 80% Uh, numărul sistemelor inteligente. Și în felul acesta ne întoarcem practic la punctul de plecare al dezbaterii noastre. Am vorbit mai mult despre securi securitatea de aprovizionare energetică decât despre alte aspecte, de exemplu cea a durabilității, însă nici aceasta nu trebuie lăsată deoparte. Câțiva dintre cei prezenți au făcut referință la această idee și aș vrea să citez aici un document, o comunicare a Comisiei, această foaie de parcurs a energiei. E vorba aici de un proces de reducere a emisiilor de carbon a tuturor sectoarelor energetice ca obiectiv pe termen mediu și lung. Vorbim aici și de infrastructuri, deci peste 50-60 de ani cu investițiile necesare se poate face acest lucru dacă ținem cont de obiectivele pe care le avem. Și, domnule președinte, în încheiere aș vrea să prezint o ultimă idee care și ea a apărut în cadrul dezbaterii noastre. În cadrul crizei actuale, energia este o parte importantă a problemei. Însă, cei care au ascultat cu atenție și-au dat seama că este și o parte a soluției, nu numai a problemei. Și tocmai în acest sens trebuie să lucrăm și în parlamentele naționale și la Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Royle avea ocazia să deschidă această întâlnire. Eu acum uh, voi avea posibilitatea să închei ședința noastră. Aș vrea să mulțumesc tuturor participanților, în primul rând Comisiei ITRE de la Parlamentul European, Secretariatului acestei comisii, Secretariatului și Președinției maghiare pentru organizarea acestui eveniment și tuturor celor care au participat pentru contribuțiile lor la această dezbatere. Președinția maghiară va continua lucrările pe această temă și în acest fel încheiem ședința noastră. Mulțumesc!